Bună ziua, dragi colegi. În numele deputaților femei și bărbați din Comisia pentru Transport și Turism, TRAN, aș dori să-i urez bun venit doamnei Volean. Aș dori să urez bun venit și deputaților din Comisia ENVI, Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Securitate Alimentară, Bun venit la această audiere, pentru că e vorba de o comisie care este asociată a comisiei noastre, dar vreau să le mulțumesc și deputaților din comisia, subcomisia Securitate și Apărare care sunt invitați la această audiere. În conformitate cu anexa 6 a regulamentului Parlamentului, Comisia pentru Transport și Turism este responsabilă pentru dezvoltarea unei politici comune uh, pentru toate modurile de transport uh, și mijloacele de transport în Uniunea Europeană. Pentru proiectele comune importante, cum ar fi Cerul Unic European, pentru rețeaua de infrastructuri transeuropene, dar și pentru securitatea transportului. Comisia pentru Transporturi este de asemenea responsabilă cu relațiile cu țările terțe și cu agențiile europene în domeniul transportului dar și pentru relațiile cu organizațiile internaționale ale transportului în sectorul uh, aviației OACI și în sectorul uh, maritim agenția OMI. Comisia pentru Transport se ocupă de asemenea de serviciile poștale și de sectorul turismului, mai ales în ceea ce privește turismul. Dragi colegi, aș dori să vă spun în calitate de președinte faptul că uh, Regretăm că cererea Comisiei Transport de a asocia transportul și turismul în același portofoliu al comisarului nu a fost considerată de către Comisia Europeană. Bineînțeles că o să lucrăm în strânsă colaborare și cu domnul Breton dacă dumnealui va fi confirmat după audierea de astăzi și dumnealui se va ocupa de turism. Mobilitatea este un lucru esențial este esențială pentru viața cotidiană a tuturor cetățenilor, fie că e vorba de mediul rural sau de mediul urban, de spațiul periurban, de zonele strict rurale. Este foarte important să avem o politică adevărată în serviciile tuturor care să răspundă la provocările de astăzi și de mâine. Mă refer mai ales la punctele care țin de digital aici, la problemele care țin de climă, la mediu în general într-un model de societate care trebuie să fie acceptabil pentru toată lumea. Ați înțeles, mobilitatea de mâine nu va fi o mobilitate uh, pe bază de carbon, ci va fi accesibilă tuturor, o mobilitate care este acceptată de toți, care este sigură. În fiecare an avem 26.000 de decese pe șosele. Această audiere este publică și va fi transmisă în direct pe internet. Aș vrea, deci, să le urez în acest moment și bun venit tuturor celor care se uită la această audiere prin intermediul serviciilor de internet ale Parlamentului. Vă amintesc că audierea din această zi se desfășoară în conformitate cu regulamentul de procedură al Parlamentului European, mai precis cu anexa 7. Scopul acestei audieri este evaluarea competențelor necesare atât pentru a fi membru în Colegiul Comisarilor, cât și pentru a îndeplini funcțiile care sunt descrise în scrisoarea de misiune care a fost trimisă de către doamna președinte alesă a Comisiei Europene, către comisarul numit. Evaluarea se va concentra de asemenea pe verificarea angajamentului european, independenței personale, dar și a capacităților de comunicare ale candidatei. Înainte de audierea de astăzi, Comisia care se ocupă de afacerile juridice în Parlament, Comisia Jurii, a examinat declarația de interese financiare ale candidatei și a confirmat absența unui conflict de interese. Vreau să vă amintesc de asemenea că doamna Volean a răspuns celor două întrebări comune care au fost redactate de către conferința președinților Parlamentului, dar și la întrebările pe care le-a înaintat Comisia TRAN. Răspunsurile la aceste întrebări au fost traduse în toate limbile oficiale și au fost transmise deputaților. Înainte să-i dau cuvântul doamnei Adina Vălean pentru 15 minute, aș dori să precizez care este procedura după care se va desfășura această audiere. Cred că doamna comisar desemnat este foarte bine informată despre această procedură, doamnă comisar, de semnat, pentru că dumneavoastră, doamnă președinte, ați fost cea care ați prezidat mai multe audieri în acest Parlament de curând. Așadar, audierea se va desfășura după cum urmează. După declarația uh, Uh, de introducere de, a doamnei comisar uh, desemnat de 15 minute. Vă precizez, nu puteți depăși 15 minute. Deputații vor putea să pună maxim 25 de întrebări. Numărul și ordinea acestor întrebări pe grup politic, incluzând aici deputații neafiliați, au fost decise de către conferința președinților. Prima rundă de șapte întrebări este alocată reprezentanților grupurilor politice. În a doua rundă de întrebări, întrebările uh, au fost deja repartizate grupurilor în funcție de proporția deputaților și de uh, grupurile la care aparțin. Vă uh, amintesc că timpul de intervenție este foarte strict. Un minut pentru întrebare și doamna comisar desemnat are două minute pentru ca să răspundă. Apoi aveți o întrebare suplimentară pe care puteți să o puneți și apoi, doamnă comisar, deci veți putea răspunde la ea. Întrebarea suplimentară nu poate depăși un minut și răspunsul la ea un minut de asemenea. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că întrebările suplimentare trebuie să aibă legătură directă cu uh, răspunsul care a fost dat de către doamna comisar de semnat la prima întrebare. Aș vrea să o rog pe doamna comisar de semnat și pe deputații din aceste comisii să respecte strict timpul alocat, altfel voi tăia microfonul. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru, pentru că dacă depășiți timpul de vorbire, vă mai spun încă o dată, vă voi fi obligată să vă întrerup și să vă închid microfonul. Vreau să vă informez că aveți interpretare în 23 de limbi oficiale ale UE, deci toți intervenienții pot vorbi în limba lor maternă, astfel încât să se asigure însă calitatea interpretării și pentru ca să respectăm interpreții, spune președinta în mod amabil, vă rog să nu vorbiți prea repede, interpreții mulțumesc pentru această remarcă. Așadar, Procedura este stabilită și o rog acum pe doamna Vălean, comisar desemnat pentru transporturi, să ia cuvântul pentru 15 minute maxim. Vă rog, doamnă comisar desemnat, puteți să vă începeți declarația orală. Doamnă Vălean, aveți cuvântul. Cum, uh, Vă mulțumesc foarte mult, Doamnă președinte, dragi colegi, mă aflu într-o situație deosebită astăzi, dar sunt deosebit de onorată să fiu uh, comisară desemnată pentru portofoliul transporturilor. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o parte din gândurile mele referitoare la acest portofoliu atât de important pentru Comisia Europeană în mandatul viitor. Înainte de toate, avantajele pentru cetățenii europeni de a trăi, de a lucra, de a studia oriunde în Europa este uh, una din libertățile pe care cetățenii o apreciază cel mai mult. Transportul facilitează toate acestea. Mobilitatea și transportul reprezintă însăși coloana vertebrală a pieței unice esențiale pentru transportul de bunuri și persoane. Conectează oamenii și permite consolidarea coeziunii în Uniunea Europeană, jucând un rol cheie, prin urmare, în integrarea și dezvoltarea acesteia. Intrăm într-o nouă eră cu inovări și transformări accelerate care aduc cu sine nenumărate noi provocări și oportunități. În calitate de comisar pentru transporturi voi lucra îndeaproape cu Parlamentul cât și cu Consiliul pentru ca toate aceste schimbări să fie în avantajul cetățenilor. Astăzi vă cer aprobarea, încrederea și sprijinul pentru ca transportul să fie unul adecvat pentru Europa, să fie unul sustenabil, echitabil și transparent. Președintele Asa von der Leyen a scos în evidență faptul că pactul ecologic european va reprezenta o prioritate fundamentală pentru noua comisie. Această um, inițiativă nu poate fi finalizată fără transporturi. Noul pact ecologic trebuie să permită accesul cetățenilor la un transport care este ecologic, inteligent și durabil. Mobilitatea trebuie să fie în avantajul tuturor cetățenilor și în interesul întreprinderilor noastre. În calitate de fost, fostă președintă a Comisiei pentru Mediul Înconjurător, pot să vă spun că Uniunea Europeană și-a respectat pe deplin promisiunea de a construi o arhitectură menită să reducă emisiile de dioxid de, gar, de, de carbon. Prin pachetul energetic recent adoptat avem cel mai ambițios pachet care va permite o reducere semnificativă a emisiilor până în 2030 dar nu e de ajuns. Până în 2050 dorim uh, să ajungem la neutralitatea emisiilor, lucruri care presupune realizarea unor eforturi suplimentare. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a reduce amprenta ecologică a mijloacelor de transport și pentru a mă asigura că se vor lua măsuri pentru a îmbunătăți calitatea mijloacelor de transport. Toate, bineînțeles, trebuie să se traducă și într-o reușită economică, dacă vrem ca cetățenii să sprijine aceste inițiative și ca restul lumii să ni se alăture. Iată de ce cred că există o serie de capitole unde cred că trebuie să luăm o serie de măsuri cu caracter prioritar. Dar înainte de toate, dați-mi voie să vorbesc despre un transport sigur. Înainte de toate, în Europa avem un mediu de trans- un, avem mijloace de transporturi deosebit de sigure, dar trebuie să menținem eforturile pentru că siguranța este esențială pentru toate mijloacele de transport. Nu uh, putem da dovadă de complezență aici. Dacă um, evaluăm randamentul uh, în ce privește siguranța, este în evidență un sector, transportul rutier, deși Europa rămâne cea mai sigură um, zonă de pe glob, 25.000 de decese anual în urma accidentelor rutiere este uh, totuși în continuare un număr inacceptabil. Trebuie să reducem numărul acestor decese la jumătate până în 2030 față de 2000 2020. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a convinge pe miniștri, pe dezvoltatori și pe actori privați pentru a pune siguranța înainte de toate și am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Avem nevoie de asemenea de, un, de o mobilitate curată, sustenabilă. Iată de ce emisiile de dioxid de carbon din sectorul transporturilor trebuie să, să fie reduse cu 90%. Dacă continuăm cu un scenariu ca până acum, acest, eh, aceste emisii vor fi reduse doar cu 20%. Iată de ce trebuie să ne concentrăm inițiativele în trei domenii. În primul rând să încurajăm eh, inițiativele și alegerile corecte din partea consumatorilor, să îmbunătățim eficiența de-a lungul întregului lanț al transporturilor și, în al treilea rând, să includem vehicule curate cu, bazate pe combustibil alternativ în flota de vehicule. Pentru a elimina în timp, în acest fel, vehiculele învechite, e una din misiunile mele, vreau să extind um, sistemul de certificare, de comercializare a certificatelor de emisii, incluzând sectorul uh, maritim. Utilizatorii ar trebui să fie cei care susțin costurile transportului lor, nu societatea ca ansamblă, ca în ansamblul său. Transportul trebuie să fie în continuare unul economic pentru a rămâne atrăgător, pentru că, în caz contrar, vor avea de suferit uh, grupurile vulnerabile și regiunile ultraperiferice, lucru inacceptabil. Vreau să promovez transportul sustenabil, să, ajust, să ajustez infrastructura și să promovez soluțiile inteligente și colaborative. Ar trebui să începem eliminând emisiile nenecesare. Faptul că nu am făcut progrese în ceea ce privește cerul unic european face ca transporturile aeriene să fie, călătorile aeriene să fie mult prea lungi. Eu voi promova ca inițiativa cerul unic european să devină o realitate. Nu doar cerurile sunt gri, ci orașele sunt sufocate de congestie. Le datorăm cetățenilor uh, simplificarea mobilității urbane, economisindu-le în acest timp, uh, în acest fel, timp și bani. În acest scop, trebuie nu doar să ne îmbunătățim standardele, ci să ne asigurăm că soluțiile curate de mobilitate sunt adoptate și puse în aplicare. Prin urmare, o să uh, sprijin schimbări în lanțurile de valoare ca parte a acestui Green Deal european, să nu mai vorbim despre un antagonism între transportul și schimbări climatice, politicile respective, să ne concentrăm activitatea împreună pentru a îmbunătăți și a face lucrurile să evolueze rapid. Voi lucra cu statele membre, cu investitorii privați, pentru o creștere semnificativă a reîncărcării sau realimentării disponibile public, aplicarea carburanților durabili în toate transporturile, ceea ce va da sectorului șanse reale de a face un, un salt quantum înainte spre decarbonificare. Apoi, mi se cere să asigur mobilitate inteligentă, un ecosistem în acest sens. Inteligența merge mână în mână. Trebuie să profităm pe deplin de digitalizare pentru a face transporturile mai sigure, mai curate, mai eficiente și mai accesibile. Cetățenii doresc să facă parte dintr-o lume în mișcare mai rapidă, să fie conectați la tot ce le poate oferi tehnologia, au dreptul să facă parte din aceasta traficul integrat, călătorii, aplicații sigure în mijloacele de transport sunt doar câteva trăsături care pot fi furnizate consumatorilor. Sunt de acord că legislația poate să accelereze aplicarea lor, să sprijine integrarea serviciilor de mobilitate din spatele aplicațiilor. Pentru firme, un mediu logistic multimodal uh, care va economisi timp și bani va reduce emisiile de carbon. În piața reală pentru soluții digitale, emergente și vreau ca Uniunea Europeană să rămână lider <clears throat> de la blockchain și tracking și mapping digital pentru autovehicule, nave și avioane. E întotdeauna important să se încurajeze cercetarea, inovarea pentru a avea condiții adecvate pentru a aplica mobilitatea automatizată conectată cu succes. Inovația e un efort colectiv cred cu adevărat că trebuie să conlucrăm cu industria pentru dezvoltarea aceasta, ceea ce am promovat și ca președinte a Comisiei pentru Industrie și voi continua să fac așa în noul rol. Există provocări, va exista un impact asupra locurilor de muncă, voi prioritiza investiții în uh, recalificare pentru ca industria producătoare de automobile să continue să fie prosperă și acum ajung la mobilitate echitabilă inclusivă pentru sectorul de transport, pentru lucrători, vreau formare pentru abilitățile de care va fi nevoie în noile locuri de muncă, recalificare pentru cei care fac roțile să se miște în prezent, să se învârtă în prezent, schimbări uriașe vor avea loc, dar nu trebuie să fie în detrimentul talentului uman de care avem nevoie. 11 milioane de oameni contează pe noi pentru locurile de muncă, nu trebuie să-i dezamăgim. Voi sprijini o tranziție uh, justă în jurul nevoilor lor. Locurile de muncă din transport trebuie să fie atrăgătoare pentru toți, în special pentru tineri, tinerii profesioniști pe care trebuie să-i atragem în sector. Vreau să am inițiativa femeilor în transporturi să continue echilibrul de gen, mainstreaming-ul de gen trebuie să prospere. Libertatea de mișcare e un drept pentru fiecare cetățean din Uniunea Europeană, indiferent de localizare, venit sau nevoi speciale. Călătorii cu mobilitate limitată trebuie să poată să se miște, să circule la fel de ușor ca oricine. În zonele izolate trebuie să fie mai bine conectați la rețelele de transporturi. Toată lumea se așteaptă pe bună dreptate să fie protejat în caz că ceva nu merge bine. Europa are un cadru pentru drepturile pasagerilor extrem de cuprinzător, dar care trebuie dezvoltat. Dacă vorbim despre investiții, pentru că pentru toate proiectele avem nevoie de finanțare adecvată, în primul rând vreau să vă spun că bugetul pentru 2020 e foarte important, e o punte către viitorul cadru financiar multianual, e esențial pentru continuitatea proiectelor noastre. <clears throat> Connecting Europe Facility e pentru mine una dintre contribuțiile cele mai importante. Ca deputată în Parlamentul European am lucrat cu colegii din sala pentru a reuși să punem pe picioare cel mai important instrument pentru investiție în transport, energie și rețele de telecomunicații. Acum finanțăm finalizarea rețelei principale, uh, verigile esențiale care lipseau, esențiale pentru comunitate. Reducerile din actualul cadru financiar multianual și viitorul voi apăra bugetul pentru Connecting Europe Facility pentru viitorul cadru financiar multianual infrastructura de transport e vitală pentru a le da posibilitatea europenilor să aibă o strategie de apărare. Mobilitatea sporită pentru trupe nu trebuie scăpată din vedere când investim în infrastructură. Facilități de utilizare dublă, civilă și militară sunt o oportunitate majoră pentru Uniune și ar trebui să fie o opțiune strategică. Să gândim global, viziunea doamnei președinte aleasă e o comisie geopolitică, exact lucru de care avem nevoie, ca Europa să-și mențină abordarea multilaterală pe mapa mond, pe scena mondială, pentru transporturi. Asta înseamnă că Europa trebuie să fie un centru pentru toate regiunile învecinate și, mai important, pentru lanțurile de aprovizionare globală, fluxuri de pasageri, va fi extrem de important pentru competitivitatea UE. Comerțul global are nevoie de un teren echitabil global de joc, pentru transport, o șansă de a utiliza leadership-ul în reglementare pentru a deveni normă și standarde globale. Avantajele competitive pot fi consolidate dacă acționăm adecvat în organisme internaționale, cum ar fi ICAO și OIM, pentru a profita de avantajele poveștilor noastre de succes la siguranță, securitate, mediu conjurător, concurență loială. Doamnelor și domnilor, <clears throat> un echilibru între ambițiile, dorințelor noastre și angajamente pentru atenuarea schimbărilor climatice, durabilitate, nevoile crescânde de mobilitate, transporturi echitabile, inclusive aspecte sociale și competitivitate. Aceasta va fi o provocare pentru noi toți și trebuie să lucrăm împreună în acest sens. Știu cât de important e, fiind de 12 ani în Parlamentul European, ca dumneavoastră să lucrați cu un comisar. Știu cât de important va fi și pentru un comisar, o doamnă comisar să se bazeze pe expertiza și experiența membrilor Parlamentului European și vă spun că de la bun început voi face schimb de păreri, de idei, de proiecte pe întregul lanț de a realiza noi acte normative. Cu aceste angajamente, cu această viziune comună, vă rog să mă sprijiniți astăzi pentru a putea începe să călătorim împreună. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Vălean, pentru această declarație introductivă. Aș vrea să deschidem dezbaterile imediat cu prima rundă de întrebări și o să dau cuvântul primului intervenient de pe listă, domnul Sven Schulze din partea PPE. Aveți cuvântul. Stimată doamnă Vălean, stimată colegă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea noastră introductivă, pentru ceea ce doriți să faceți, dacă sunteți confirmată. Prin acest uh, portofoliu al transporturilor vine, o dată cu el, vine așadar un portofoliu extrem de important care se va transfera la nivel european. Și dumneavoastră, fiind din 2007 în Parlamentul European, știți că și în ultima legislatură au fost foarte multe lucruri controversate pe care totuși am reușit să le obținem. Doamna Ursula von der Leyen a spus că pactul ecologic, așa numitul New Green Deal, va fi o componentă importantă și că prin acest pact dorește să înainteze multe proiecte și transportul este unul dintre ele. O eventuală posibilitate în cadrul acestui pact ar fi să vedem mobilitatea ca un serviciu. Se spune în engleză că serviciile de mobilitate trebuie să fie preluate de către diferiți ofertanți printr-un, printr-un concept tipic. Și poate că aceste, acest serviciu ar putea să fie copiat după orașul Helsinki, de exemplu. M-ar fi interesat care sunt inițiativele legislative pe care le imaginați dumneavoastră pentru acest domeniu al mobilității care poate să aducă o contribuție la pactul ecologic, la New Green Deal. Doamnă Vălean, aveți uh, mai puțin de două minute pentru ca să răspundeți la această întrebare. Prima întrebare, de fapt, este exact despre pactul ecologic, despre New Green Deal. Despre aceasta trebuie să vorbim în mare parte. Aș vrea să fac o declarație la început, pentru că sunt sigură că o să avem ocazia cu mai multe întrebări să intrăm în detalii. Eu zic că este foarte important să avem multe în cadrul acestui pact ecologic. De data aceasta avem o abordare integrată, însă Trebuie în acest acord să implicăm toate părțile. Dacă vrem să reducem schimbările climatice, dacă vrem să găsim soluții sustenabile, să reducem amprenta de carbon a transportului, vrem să rămânem competitivi cu industria europeană, vrem să fim sustenabili din punct de vedere social, atunci avem nevoie de o abordare integrată cu măsuri pentru toți actorii implicați în toate aceste domenii. Dacă vorbim uh, doar separat, pe sectoare, pe blocuri și nu avem o abordare integrată, atunci eforturile nu vor fi la fel de bune, nu vor atinge potențialul lor maxim. Domnule Șulțe, ați vorbit de mobilitate ca serviciu. Ca parte din uh, viitorul nostru, mobilitatea ca serviciu este un proiect foarte promițător. Cred că va trebui să analizăm mai atent ceea ce este mobilitatea ca serviciu și să construim pe ea. Există mai multe proiecte, există mai multe idei care se vehiculează, dar va trebui să ne uităm atent, să le înțelegem pe toate, să înțelegem ce fel de cadru legislativ ne trebuie pentru a transforma mobilitatea într-un serviciu pe viitor. Multimodal, ați menționat-o dumneavoastră, dar e important uh, ca dincolo de pactul european să ne concentrăm într-adevăr pe multimodalitate. Dacă vrem să reducem amprenta de carbon, uh, amprenta emisiilor, avem nevoie să investim în multimodalitate, într-un transport multimodal. E absolut esențial. Vă mulțumesc! Domnule Șulțe, dacă vreți, un minut o întrebare suplimentară. Da, mulțumesc, am o întrebare suplimentară. Am pus-o, de fapt, deja în prima întrebare. Dacă ne uităm la zonele rurale, care sunt foarte puțin populate, Există lucruri pe care vi le-ați propus pentru aceste zone din punct de vedere legislativ, pentru ca să nu vă bazați numai pe Green Deal, ci să mai și lansați proiecte de infrastructură rutieră? Doamna Văleana, aveți cuvântul. Iertați-mă, am obișnuința să apăs eu pe microfon repede. zonele rurale, zonele îndepărtate sunt uh, foarte importante pentru că lumea uh, și oamenii care trăiesc acolo depind de conectivitatea acelor zone. Deci uh, zonele mai ales îndepărtate, care sunt tăiate de restul rețelelor, trebuie să fie cooptate, trebuie să se finalizeze rețelele existente, trebuie să conectăm porturile, aeroporturile în zonele la nivel regional Desigur, ținând cont de regulile de ajutare de stat, de concurență, nu e nevoie să duplificăm, să, să dublăm structuri care există deja. Nu e nevoie nici să construim infrastructură unde nu e nevoie, unde nu se folosește, dar trebuie să ne păstrăm întotdeauna toate opțiunile pentru că a conecta acele regiuni este un drept al cetățenilor care trăiesc acolo. Mulțumesc, doamnă Vălean. Domnul Danielson Johan are cuvântul. Două minute. Do- un minut, spune președinta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De asemenea, îi mulțumesc, doamnei comisar desemnat, uh, pentru remarcile introductive. Un aspect căruia nu se dă suficientă atenție în scrisoarea dumneavoastră de misiune, dar și în răspunsurile pe care le-ați trimis în scris, reprezintă condițiile de lucru și standardele sociale pentru aceia care lucrează în sectorul transporturilor. În ziua de astăzi, regulamentele la nivel uh, european și național a creat o situație în care lucrătorii concurează între ei, lucru care duce la scăderea salariilor, lucru inacceptabil care subminează sectorul ca atare avem o problemă masivă în ceea ce privește recrutarea de personal în toate statele membre. Pentru grupul S este evident că bune condiții de lucru reprezintă un principiu fundamental pentru o bună evoluție viitoare a sectorului transporturilor. În calitate de comisar pentru acest portofoliu, ce politici concrete veți urmări pentru a îmbunătăți condițiile de lucru pentru toți cei activi în sectorul transporturilor din Europa? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Danielson, pentru această întrebare. Cred că spuneam uh, succint, am atins succint acest subiect în uh, remarcile mele introductive pentru că nu puteam să intru în amănunte la acest capitol. Cred însă că dacă vrem într-adevăr ca politicile noastre să fie încununate de succes, trebuie să încercăm să dobândim sprijinul și acceptanța cetățenilor. Transportul se referă la oameni. Este pentru ei, cu ei. Avem uh, categoria angajaților din sector, după care avem, bineînțeles, utilizatorii. Trebuie, prin urmare, să fim uh, atenți și să includem în politicile noastre nevoile lor. În caz contrar, am văzut că pot apărea probleme și nemulțumiri la nivel social. Dacă vorbim de condițiile de lucru pentru angajații din sector, știu că există uh, personal insuficient și că există griji cum că schimbările produse de automatizare, inovare, tehnologizare le amenință locuri de muncă, e important ca atare să găsim politicile corecte pentru ca acest impact să nu fie simțit, să îi um, reformăm pe oameni, să le oferim instrumentele necesare să finanțăm de la Uniunea Europeană această reorientare profesională și să le explicăm oamenilor ce se întâmplă, să le oferim sprijinul necesar pentru ca acești oameni să nu se teamă și să nu creadă că în viitor, uh, în sectorul transporturilor, cineva va fi lăsat deoparte. Eu urmăresc îndeaproape evoluția din sector, știu um, inițiativele deja luate de comisarul anterior, știu că Parlamentul s-a ocupat îndeaproape de subiect și cred că împreună vom reuși să găsim o soluție concretă pentru angajații din sector. Mulțumesc! Mulțumesc! V-aș ruga totuși să fiți uh, un pic mai concretă deja de astăzi și aș dori să vă atrag atenția mai ales asupra sectorului aviației. După cum știți, studii de la Comisie au arătat că s-au înregistrat o serie de practici îndoielnice care subminează standardele de lucru ale angajaților și care distorsionează concurența din sectorul aviației. Aș avea o întrebare, poate două chiar, la acest capitol. În primul rând, cum veți asigura respectarea standardelor actuale în ce privește ocuparea forței de muncă și nu numai în sector? Și, de asemenea, la fel de important, veți veni cu noi inițiative legislative care să abordeze contextul social din aviație, ca partea unui pachet mai amplu pentru sectorul aviației. După care veți aborda problema sediilor sociale fictive, angajamente fictive, și alte practici inacceptabile acceptabile care se înregistrează în sectorul aviației în ziua de astăzi. Mulțumesc! Sectorul aviației e unul deosebit de competitiv și este de importanță nemăsurată pentru sectorul transporturilor și pentru mediul de afaceri și oamenii în general în Europa. iar locurile de muncă din sector sunt deosebit de bine valorate. Există însă în ziua de astăzi riscul pe care l-a scos în evidență a um, unor practici neloiale, a unor uh, condiții excesive de muncă, astfel încât sectorul va ajunge să dobândească imagine negativă, lucru care va duce la o reducere a personalului. Știm în plus că există trăsături specifice ale sectorului. Piloții, de pildă, meseria lor e una foarte uh, specială. Există reglementări care ar putea să ducă la apariția unor practici neloiale sau un model economic nu tocmai uh, ortodox. Avem nevoie ca toți actorii, um, liniile aeriene, organizațiile de angajați, cu toții să participe, pentru că în acest fel să putem progresăm, să putem să progresăm cu inițiativele în sectorul aviației. Doamna președintă, intervine, vă rog să încheiați. Da, într-adevăr, am să vă spun doar că voi lua toate măsurile necesare, cu caracter legislativ sau nu, pentru a aborda aceste deficiențe din sector. Mulțumesc, domnul Bosadias, aveți cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, am să intervin în limba spaniolă. Doamnă comisar desemnat, am să vă dau o serie de date care sunt deosebit de importante. Pasagerii de trafic aerian în Europa în 2018 au suferit 19 milioane de minute de întârziere. Avioanele care traversează cerurile no- noastre parcurg 49 de kilometri în plus decât cei necesari. Cu alte cuvinte, multe avioane sunt rerutate 60% din întârzieri sunt provocate de uh, probleme ce țin de capacitatea în ce privește spațiul aerian, fragmentarea spațiului aerian nu îi permite uh, sectorului aerian să-și uh, dezvolte întreg uh, potențialul. Un spațiu aerian integrat ne-ar permite să facem economii de 5 miliarde de dolari, de euro, îmi cer scuze, și în acest fel nu mai emite 18 milioane de tone de dioxid de carbon. Iată de ce am următoarea întrebare. Veți fi dumneavoastră candidata și <laughs> inevitabil comisara care odată pentru totdeauna va finaliza uh, cerul unic european? Vă mulțumesc! Cerul unic european este de o importanță deosebită din motivele pe care le-ați precizat deja. Cel mai important îl uh, reprezintă congestia. Nu putem avea o dezvoltare a firmelor, afacerilor, când avem prea puțin spațiu aerian. Trebuie să avem o abordare inteligentă Inteligența în abordare este exact uh, ce reprezintă cerul unic european. Cred că cu eforturile domnului Marinescu și ale Parlamentului European avem o propunere foarte bună. E blocată la Consiliu, dar uh, am speranța că această situație se va soluționa în viitorul apropiat, pentru că fără asta ajungem la o lipsă de capacitate în spațiul aerian Există toate elementele externe despre care ați vorbit. Emisiile sunt uh, uh, mai mari, distanțele de parcurs mai mari. În esență, spune, da, vreau să fiu aceea care deblochează dosarul și dă lucrul de care avem nevoie transportului aerian și cerul unic european. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. N-a plăcut uh, acest răspuns. După cum bine știți, viitorul relațiilor uh, Uniunii Europene cu Marea Britanie în ce privește aviația și consecințele pe care le va avea pentru aeroportul din Gibraltar sunt uh, chestiuni de maximă importanță pentru Spania și mai ales pentru Uniunea Europeană. Aeroportul din Gibraltar este construit pe o strâmtare nerecunoscută de Spania și este o afacere de stat pentru țara noastră și, prin urmare, și pentru viitoarea comisie, odată ce se va fi produs Brexitul. De ani bun se caută un, găsirea unui acord echitabil care să permită partajarea acelui aeroport, lucru care ar permite dezvoltarea regiunii, atrăgând mai mult uh, un trafic uh, de pasageri, uh, dar nu numai și de marfă având în vedere că un acord după Brexit pentru o utilizare partajată a aeroportului ar fi în avantajul ambelor părți, voi întreb, doamnă candidat, cât se poate declar? Veți apăra în cadrul Comisiei Europene interesele Spaniei când vine vorba de aeroportul din Gibraltar? Vă mulțumesc! Ei bine, suntem cu toții conștienți de această chestiune legate de uh, contenciosul privind aeroportul din Gibraltar. Sper în continuare că veți găsi pe viitor cea mai bună soluție pentru a fi o reușită de cooperare între cele două țări în această etapă, pentru că ați plasat întrebarea în contextul Brexit, uh, fără îndoială. Dacă Brexitul se produce, voi fi un comisar pentru statele membre și Uniunea Europeană. Mulțumim. Domnul Caf are cuvântul. Merci pour ça. Mulțumesc, doamna Valen. Suntem într-o urgență climatică. Trebuie să realizăm neutralitatea în materie de carbon până în 2050 cu jaloane intermediare de cel puțin o reducere de 55% până în 2030. Cu toate acestea, sectorul de transport, emisie de carbon din el cresc, prin urmare exacerbează urgența climatică. Așadar, în ce privește proiectele de transport care nu sunt rezistente din perspectiva climei, le veți sprijini. În recent adoptatul aviz privind bugetul, Comisia Transporturi reiterează faptul că acordul provizoriu privind regulamentul care înființează programul InvestEU conține o dispoziție generală care se aplică tuturor uh, elementelor de finanțare legate de transporturi pentru a asigura că proiectele care nu sunt în coerență cu realizarea obiectivelor de climă nu vor fi eligibile pentru sprijin și că finanțarea și activitățile de finanțare trebuie triate pentru a stabili dacă au un impact climatic și dacă da, vor fi supuse a unei aprobări în această perspectivă. Sunteți de acord că aceste dispoziții trebuie să se aplice tuturor tipurilor de finanțare europeană pentru transportul, că e vitală pentru a avea neutralitatea, obiectivul legat de 2050 și toate obiectivele intermediare, în special având în vedere orizontul de investiții. Președinte al întrerupe și infrastructura de transporturi. Ei bine, atunci când vorbim despre emisii și climă. Acestea sunt în centrul politicilor pe care le vom mai elabora. Voi prezenta până la sfârșitul anului viitor, dacă voi fi aleasă, o strategie cu privire la mobilitate inteligentă și durabilă, iar chestiunea finanțării proiectelor în acest context, desigur, e extrem de importantă. S-a discutat foarte mult ce înseamnă care este lucrul corect de făcut cu sprijinirea financiară a proiectelor. care e lucrul necesar în acest sens pentru a se aplica doar proiecte verzi, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră. pentru reducerea emisiilor. Dacă ne uităm, de exemplu, la mecanismul de conectare a Europei, vedem că deja un mare procent dintre proiecte sunt deja proiecte ecologice, verzi. 80%, dacă nu mă înșel, din pachetul financiar, proiecte verzi, 72% pe căi ferate, 6% pe căile de navigație internă. Deci, oarecum suntem pe calea cea bună. Desigur, am discutat despre posibilitatea de a avea o bancă ecologică verde, Banca Europeană pentru Investiții, care are deja criterii pentru acordarea de finanțare. Se va transforma sau se va defini pe viitor, aceasta fiind o muncă pentru întreaga echipă de comisari, să încerce să identifice precis criteriile pentru proiecte durabile care să fie finanțate, dacă aceasta a fost întrebarea dumneavoastră, dacă am înțeles-o bine. Thank you. Vă mulțumesc. Iau notă de răspunsul noastră că oarecum suntem pe drumul cel bun, dar realitatea este că emisiile sunt în creștere în mod semnificativ, iar transportul nu a, se conformează. Pentru a reveni la subiectul aviației, la care s-au referit și alți uh, colegi deputați, ați vorbit în răspunsurile scrise că cerul unic european va duce la o reducere de 10% a emisiilor. Dar va exista și un efect contrar, nu sunteți de acord? Va fi mai mult spațiu pentru zboruri, deci mai multe zboruri. Se pare că s-ar putea să fie, de fapt, o creștere semnificativă a emisiilor. Realitatea este că trebuie să zburăm mai puțin. Ați accepta că Comisia trebuie să reducă și nu să mărească volumul de zboruri pentru a favoriza moduri mai durabile de transport. Și colegii mei o să se refere la acestea. Vă angajați să asigurați că principiul poluatorul plătește se aplică și în sectorul aviației prin măsuri cum ar fi o taxă pe kerozen, așa cum pare să sugereze domnul Timmermans. E regretabil că nu e o întrebare cu răspuns de două minute, pentru că e nevoie de mai mult timp. E nevoie de întreaga paletă de răspunsuri pentru decarbonizarea transportului, eficiență, aplicarea de carburanți alternativi, eficiența sistemului în sine. V-ați referit și la alte moduri, căile ferate. Și spun clar, căile ferate sunt în centrul unui transport durabil. Trebuie să investim în primul rând în acesta și în uh, multimodalitate pentru ca mărfurile să se transporte în special pe căile ferate cât mai mult posibil. Când vorbim despre aviație, cred că dezvoltarea economică are nevoie de mai multă capacitate. E un lucru legat de piață și încurajez uh, competitivitatea industriei transportul de bunuri, mobilitatea mărfurilor a oamenilor. Deci nu voi merge în direcția de a spune că e nevoie de mai puține zboruri, ci trebuie să fim mai eficienți, cu o abordare mai durabilă, cu un sistem mai bun, mai eficient de gestionare a traficului. Taxa pe kerozen, voi spune că e doar una dintre posibilități, dar trebuie să facă parte dintr-un coș de măsuri legate de piață sau de altă natură pentru decarbonizarea sectorului. Și vă mulțumesc că mi-ați permis să închei, doamnă președinte. Monsieur Campo Mulțumesc, domnul Campomenozi, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, bun venit, doamnă Volean. Eu sunt destul de îngrijorat de consecințele de costuri pe care pactul ecologic o să poată să le aducă cu sine, mai ales pe întreprinderile mici și mijlocii și deci implicit și pe lucrători. Într-un sector precum logistica și transporturile, în care avem deja un dezavantaj de competitivitate foarte mare față de operatorii care nu sunt subiectul regulilor noastre, care nu cad sub incidența noastră și al regulilor noastre. Deci eu, avem deja o situație de dumping uh, social foarte mare față de restul lumii și care îi preocupă și pe lucrători, dar și în interiorul Uniunii Europene avem o astfel de problemă și de multe ori am discutat despre această problemă în Comisia pentru Transporturi. De aceea aș vrea să vă întreb ceea ce vreți, ce vreți dumneavoastră să faceți pentru a susține întreprinderile din domeniul transporturilor și mă refer aici atât la Uh, partea de transport rutier, cât și la cel feroviar și la integrarea acestor activități în activitățile portoare pe domeniul portofoliului dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește uh, integrarea și impactul ecologic al acestor, al acestor măsuri. Mulțumesc! Răspuns. În primul rând, uh, pentru ca să putem reuși, trebuie să susținem, să susținem întreprinderile din acest sector. E esențial pentru Europa pentru industrie, pentru servicii, pentru echipamente, Europa este un lider mondial. Trebuie să susținem întreprinderile, să le folosim pentru a exporta în același timp și standardele noastre către alte țări. Avem acorduri și în aceste acorduri avem reguli care trebuie să fie puse în aplicare. Cred că trebuie să avem același nivel de plecare pentru toate companiile noastre, pentru toate care vor să acceseze piața noastră. Din această perspectivă, cred că trebuie să evaluăm situația în permanent și să vedem în ceea ce privește implementarea când apar probleme să le abordăm imediat. Aceasta ar fi o parte a muncii mele cotidiene, aș zice. Dacă vorbim despre porturi, aș spune că și uh, aspectele maritime sunt extrem de importante pentru Europa din punct de vedere comercial, trebuie protejate, consolidate, trebuie să fie mai, uh, mai verzi și mai uh, solide, aceasta e parte dintr-o soluție pozitivă, aș spune, în care și mai competitiv și mai verde este ceea ce trebuie să ne dorim să fie. Prin acorduri mai puternice internaționale avem posibilitatea să introducem clauze de protejarea competitivității de menținerea celor mai bune practici și avem și măsuri și măsuri uh, practice și reguli care pot fi impuse asupra celor care participă la piață. Deci da, și actorii din țările terțe trebuie să respecte regulile pe care le avem aici în Europa și este rolul Comisiei să se asigure că acest lucru se întâmplă și să evalueze situația în fiecare moment. Întrebarea suplimentară. Doamnă Vălean, uh, o temă de care va trebui să vă ocupați cu siguranță împreună cu colegii care se ocupă de piața internă este viitorul porturilor. Există viziuni diametral opuse despre rolul autorităților portoare, fie modelul nord-european, care le vede ca entități private, fie modelul italian, mediteranean, care le vede ca obiect public și actor public. Deci aș vrea să revin asupra taxării activității economice a porturilor, care este o temă legată de ceea ce v-am întrebat și vreau să vă întreb concret dacă credeți că se va putea face o integrare a celor două sisteme, o opțiune care să ține cont de amândouă fără să penalizeze unul dintre modele. Mulțumesc! pot să vă asigur că nu vreau să se penalizeze nimic, pe nimeni nu vrem să penalizăm, e ultimul lucru pe care îl doresc, uh, să, doresc să-l fac în Europa. Vreau să fim uniți și aceasta și în cadrul comerțului. Trebuie să se poată face profit uh, corect peste tot în Europa și nu văd aici nicio, niciun antagonism între părți ale Europei. Eu zic că dacă apare, trebuie în orice caz luptat pentru ca să fie eliminat. Nu sunt foarte conștientă de divergențele între modelul de sud și modelul de nord în ceea ce privește autoritățile portoare, dar știu că porturile trebuie să joace un rol important în modelul nostru sustenabil de viitor în ceea ce privește evoluțiile în domeniul maritim. Porturile reprezintă un centru, un hub pentru afaceri și ele în același timp sunt responsabile de o amprentă de carbon și o amprentă de emisii foarte mare. Deci va trebui să abordăm și porturile. Este o ocazie aici pentru că e vorba de o, un element strategic în viitorul multa, multimodalității în Europa. Trebuie deci să transformăm porturile în entități mai sustenabile, trebuie să devină mai profitabile sau să rămână profitabile dacă sunt și să fie integrate mai bine cu celelalte moduri de transport. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președinta, iar acum domnul Robert Zile are cuvântul un minut. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez bun venit, doamnă Vălean, la comisia noastră. Înainte de toate, numele ECR pot să vă spun că Vă puteți baza întotdeauna pe noi dacă politica dumneavoastră include măsuri antiprotecționiste menite să sprijine piața unică. Mă bucur că ați spus că veți uh, fi atentă la date, la cifre. Cred că este important să nu pierdem uh, din vedere și faptul, cum, uh, faptul în care politica de coeziune ne poate ajuta să finalizăm proiectele de amploare din sectorul transporturilor sunteți gata să ajungeți la un compromis între mecanismul conectarea Europei, coeziunea, coeziunea pentru țări și cum puteți folosi proiecte competitive pentru a le ajuta să se finalizeze, mai ales în sectorul feroviar. Spuneți că vor exista mai puține zboruri, dar există în continuare multe state membre care nu au legături feroviare către alte state. Sunteți gata să vă suflecați mâinile și să intrați în detalii pentru a finaliza aceste proiecte? Mulțumesc. Cred că finalizarea rețelei TNT este fundamentală. Știu că s-au înregistrat întârzieri, dar există căi care ne permit să facem față acestor întârzieri. Trebuie să revizuim de asemenea orientările pentru 2020. Știu că există un angajament în această cale pentru a vedea de ce, anume nevoie, de ce avem uh, anume nevoie pentru a îmbunătăți sau actualiza rețeaua. Dacă privim harta Europei, Există um, o deosebire considerabilă între est și vest în ceea ce privește conectivitatea. Și știu că atunci când ai de toate, poți să spui, da, deja am trecut prin această experiență, nu ar fi indicat să procedați în acest fel, dar cred că trebuie să-i se acorde un sprijin de plin Europei de Est pentru a-și dezvolta rețeaua centrală și rețeaua extinsă și trebuie să fim uh, inteligenți. Uh, îmi aduc aminte când am început uh, să lucrez la mecanismul conectarea Europei în 2000, uh, doream să sprijin crearea de sinergii în sector. Mi se părea un lucru inteligent care să ne permită să mobilizăm mai multe instrumente și să recurgem în același fel, uh, în același timp la soluții din sectorul digital pentru transporturi, Aș mai spune, da, e necesar să finalizăm rețeaua centrală, să oferim sprijin estului Europei, să apărăm fondurile de coeziune. Îmbinarea mai multor uh, instrumente ne va ajuta să ajungem la rezultate concrete pentru această parte a Europei. Ca să nu uităm de faptul că transportul feroviar este cel mai curat, iată de ce trebuie să sprijinim proiectele din acest uh, sector, mai ales în sectorul feroviar. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. După cum știți, la comisia noastră ne-am ocupat uh, de pachetele de mobilitate 1 și 2 în mandatul anterior. În pachetul de mobilitate 1 știți că includ uh, intră șase state membre din regiunea periferică care au trimis o scrisoare Consiliului și Comisiei despre un obiectiv pierdut din vedere. Poate se va ajunge la un acord înainte ca dumneavoastră să vă preluați mandatul, dar vreau să știu ce părere, cum veți primi aceste rezultate? Veți face studii de impact și dacă va fi necesar, veți lua măsuri de remediere. În ce privește pachetul de mobilitate 2, a fost raportul meu, de altfel, am ajuns uh, la o a doua lectură, dar la Consiliu nu se urnește nimeni. Sunteți gata să faceți presiune asupra Consiliului pentru a veni în întâmpinarea noastră în ce privește acest pachet al doilea, pentru că în caz contrar rămânem blocați. Da, mulțumesc. În ceea ce privește pachetul de mobilitate, cred că este absolut important ca acesta să fie adoptat și să nu uităm înainte de toate de ce a fost propus, pentru că trebuie să avem uh, o piață internă care funcționează um, foarte bine, dar în același timp și servicii bune și condiții adecvate pentru uh, lucrătorii din sector. Iată de ce este important să fie adoptat și sper să fie adoptat cât de curând, chiar înainte ca eu să-mi asum mandatul. Pe de altă parte, aș spune că de fiecare dată când e vorba de o inițiativă legislativă nouă, controversată, trebuie să facem o evaluare. Și mi-au angajamentul de a evalua cum funcționează și să discutăm, bineînțeles, împreună cu dumneavoastră pentru a vedea dacă se pot face îmbunătățiri sau sunt necesare măsuri suplimentare. Cam atât în ce privește prima întrebare. În al doilea rând, autobuzele, cred că uh, sunt importante pentru că dacă sporim numărul utilizatorilor lor, e în avantajul tuturor pentru că în acest fel va scădea numărul pasagerilor care folosesc alte modalități de transport, precum autovehicule. În acest fel vom reduce impactul asupra mediului înconjurător și um, uh, schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult, doamna Cuntura. Aveți cuvântul. Un minut. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi să-i mulțumesc doamnei comisar desemnat pentru declarația introductivă extrem de cuprinzătoare. E un program ambițios la care v-ați referit. E vorba despre integrarea transporturilor europene, alinierea lor cu noul acord ecologic european, ați precizat care vă vor fi prioritățile. Așadar, cum veți elabora sau dezvolta toate acestea? Vreți să aveți o integrare a formelor multimodale de transport? Cum puteți garanta că se va întâmpla fără a exclude pe unele dintre grupurile sociale mai vulnerabile, regiunile izolate, periferice, insulele, de exemplu, pentru că va fi ceva extrem de costisitor și dificil de a găsi uh, sursele de finanțare. Comunitățile de pe insule, de exemplu, costul călătoriilor reprezintă o povară foarte mare pentru ele. Ce măsuri concrete vreți să adoptați pentru a garanta că aceste elemente mai vulnerabile din societate vor avea acces la transport și pentru mărfuri și pentru călători? Mulțumesc! Cele două lucruri trebuie să meargă împreună, pentru că desigur că avem nevoie de transporturi multimodale și e necesar să facem eforturi, să investim bani pentru a face acest lucru. E ceva modern, e soluția viitorului, va fi în avantajul reducerii costurilor în transporturi. Firmele vor putea să-și deplaseze mărfurile mai rapid, cu costuri reduse. Și faptul că sunt zone îndepărtate sau izolate unde e nevoie de transport pe apă, după cum am spus. Știu că dumneavoastră venind din Grecia știți foarte bine, cunoaște subiectul. Grecia are un număr foarte mare de insule. E o problemă foarte importantă. Pentru el ar spune că e esențială conectivitatea. Trebuie să investim pentru a avea conexiune între aceste zone în mod durabil. În cazul Greciei e destinație turistică și turismul trebuie să fie durabil și transportul pentru aceste destinații trebuie să fie durabil. Pe de altă parte, conectivitatea rămâne lucrul cel mai important și vom investi în conectivitate. Desigur, după cum am precizat mai devreme, aeroporturile locale, porturile locale sau regionale vor trebui să fie sprijinite pe mai departe în cadrul politicii de concurență a Uniunii Europene, dar sunt lucruri necesare și e ceva ce va trebui să continuăm să sprijinim. Intervenții fără microfon. Intervenții fără microfon. Microfon, dacă se poate. În ce privește poluarea provocată de nave, mai ales în porturi, Credeți că există vreo șansă ca lucrurile să se îmbunătățească? Credeți că ați putea să spuneți, să zicem, utilizarea unor soluții? În, de exemplu, în California, embarcațiunile trebuie să fie echipate și porturile trebuie să fie echipate cu surse electrice pentru a reduce poluarea în porturi. De asemenea, scrisoarea trimisă președinte de doamna Dali către doamna von der Leyen, în care a vorbit despre un portofoliu în care transportul să fie alături de turism. Vorbim, evident, despre 10% din PIB-ul european, 11% din uh, locurile de muncă din Europa sunt în turism, nu poți avea transport fără turism și viceversa. Ce părere aveți despre acest aspect? Vă mulțumesc pentru întrebare. Subiectul poluării marine e extrem de important. Știm că e o problemă și cu calitatea aerului din cauza emisiilor, mai ales uh, dioxidul de sulf și uh, deșeurile în mări și oceane sunt o problemă globală. Iată de ce există directiva <clears throat> a capacității de primire din porturi pe care trebuie să o aplicăm. E nevoie de desfășurarea de soluții alternative, de infrastructură pentru carburanți alternativi în porturi. Trebuie să aplicăm principiul plug-in, plug-in, deci surse electrice să nu continue să polueze aerul aceste embarcațiuni când vin în porturi. E și conceptul uh, embarcațiunii ecologice de care ne putem ocupa pentru a face domeniul maritim mai durabil. În ce privește porturile, de asemenea, și poluarea maritimă. Cred că o posibilitate, un instrument posibil, o șansă ar fi și revizuirea directive europene în materie de biodiversitate pentru a putea include mai multe elemente legate de domeniul maritim sau protecția spațiului maritim în această directivă. Și directiva cadru a apelor există instrumente legislative, va trebui să le examinăm, să vedem cum sunt puse în aplicare și cum pot fi îmbunătățite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns care și încheie prima rundă de întrebări. Iar acum o să trecem la a doua rundă de întrebări, de 18 la număr, pentru deputați. Și prima pe această listă este doamna Thaler. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Vălean, ați menționat uh, traficul feroviar ca un element cheie acum câteva minute și cred că suntem cu toții de acord că sectorul feroviar trebuie să își atingă potențialul maxim cât se poate de repede. Concurența va fi aici o cheie pentru deblocarea potențialului și pentru a putea economisi emisii de dioxid de carbon și bani. Care sunt propunerile concrete de politici pe care dumneavoastră, în calitate de comisar desemnat, le aveți pentru a redeschide piața feroviară, pentru a avea o competiție sănătoasă și servicii de calitate? și pentru ca să puteți depăși în același timp, sigur, și provocările interoperabilității transfrontaliere. Cum puteți să vă asigurați că veți putea și finanța implementarea ERTMS? Mulțumesc, doamne Thaler, pentru întrebare trebuie să implementăm cel de-al patrulea pachet uh, feroviar. În timp ce sistemul feroviar e foarte important pentru transport în general și dezvoltarea sa, e nevoie să îl îmbunătățim considerabil. Noi trebuie să țintim către o zonă unică europeană feroviară, adică una adevărată în care să există uh, noi tehnologii, un lanț uh, logistic, acces la date, Uh, în timp real și avem nevoie de un nou sistem de semnalizare. Numai dacă facem toate aceste îmbunătățiri, putem să zicem că avem o adevărată capacitate și putem să vorbim de sistemul acesta ca de unul fiabil. Avem al patrulea pachet uh, feroviar cu două, doi piloni, unul de piață, unul tehnic și avem nevoie să-l implementăm. Pe de o parte, avem în pilonul de piață nevoia să îmbunătățim accesul la facilitățile de servicii. Eu zic că aici se poate face mai mult, sisteme noi de IT, verificări ale capacităților uh, în uh, cadrul uh, facilităților de care vorbesc. Avem nevoie de o mai bună gestiune a materialului rulant, avem nevoie de un sistem mai bun de emiterea biletelor și o mai bună redistribuire. Pe de altă parte, dacă ne uităm la coridoarele de um, transport de mărfuri și de, la regulamentul aferent, în ceea ce privește coridoarele acestea, trebuie să ne uităm cum sunt implementate prevederile din acest pachet. Există în continuare lacune, există fragmentare din cauza unor reguli naționale care trebuie depășite aceste lacune. La nivel transfrontalier, sunt încă bariere în calea unui sistem uh, internațional de trafic de mărfuri. Știți că e nevoie de. sunt reguli diferite în, uh, la nivel național, dar în același timp uh, dorim să avem un pachet care să fie implementat complet și care să fie internațional. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trebuie să nu, însă să nu uităm de regulamentul care prevede toate aceste îmbunătățiri, pentru că trebuie să ne menținem în cadrul lui. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebare suplimentară din partea doamnei Taler. în ceea ce privește punerea în aplicare. Cum veți garanta conformitatea cu legislația în curs? Veți iniția proceduri de infringement împotriva statelor membre, dacă este necesar? Cred că răspunsul e conținut în întrebarea dumneavoastră. Noi nu putem să reducem legislația fără să o implementăm. Desigur că trebuie să o implementăm. Știu că există diferențe între statele membre, dar acolo unde lucrurile nu progresează, bineînțeles că luăm în vedere și posibilitatea de a declanșa o procedură de infringement. În pilonul tehnic, avem deja o serie de bune practici care s-au dovedit uh, foarte utile. Avem opt state membre care s-au angajat să pună în aplicare, să transpună chiar în 2019 regulamentele de la nivel european și ne uităm la aceste 8 state membre care au un model. Din păcate însă, mai sunt 17 care nu au pus în aplicare, de exemplu, pilonul tehnic și de-abia până în iunie anul viitor o vor face. Eu am încredere însă că lucrurile vor avansa și că anul care urmează va putea permite legislației să devină mai matură și să poată fi transpusă la nivel mai general. Mulțumesc, spune președinta, iar acum are cuvântul domnul Ismail Ertug. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, doamnă Vălean. Președintele aleasa Comisiei Ursula von der Leyen a promis uh, prezentarea de legislație care să reducă obiectivul uh, de emisie al Uniunii cu cel puțin 20%, dacă se poate chiar cu până la 55% în urmă cu trei săptămâni. Dumneavoastră ați spus, conform politică, următoarele. Nu ne dorim să vedem modificări la această legislație. Și vă referați la obiectivele de eficiență energetică recent alese pentru 2030. Aveți așadar acest angajament de a atinge obiectivele pro, um, promovate de doamna von der Leyen sau credeți că obiectivele actuale sunt de ajuns? Da, e un pic uh, pe marginea celor discutate, dar oricum am văzut din primă mână și o parte cu dumneavoastră, o parte, și cu o parte din dumneavoastră ca președinte la Comisia Envi, cum uh, am luptat pentru un pachet uh, de ansamblu pentru energie curată și am putut constata cât de important și cât de dificil a fost să conlucrăm pentru a atinge un set de norme. Pachetul pentru energia curată a fost adoptat în acest an și ce vreau să spun? Că nu e bun pentru mediul de afaceri și pentru investițiile pe termen lung necesare pentru infrastructură să se modifice obiectivul cu un an înainte de punere în aplicare și, practic, la atât de puțin timp după adoptare. Uh, E un mesaj greșit pentru că noi trebuie să fim previzibili uh, în ce privește legislația elaborată. Pe de altă parte, clar, trebuie să facem mai mult. Este sarcina noastră, e misiunea care mi-a fost conferită împreună cu domnul comisar Timmermans și alți comisari să elaborăm o abordare integrată în ce privește acest obiectiv. Asta înseamnă că putem lucra în mai multe straturi, când vine vorba de sistemul de comercializare a emisiilor, ETS, sectorul aviației, punerea în aplicare a Corsia, introducerea sistemului ETS pentru sectorul maritim. Putem adăuga tot mai multe elemente, așadar, ca să nu mai vorbim de sistemul de semnalizare. Introducerea sa va permite eficientizarea transporturilor putem oferi stimulente pentru multimodalitate. În acest fel se vor reduce emisiile pentru că vom avea un sistem mai, de transporturi mai inteligent. Avem inve, um, inițiativele comune, avem combustibili alternativi, iată un uh, punct unde trebuie să acordăm mai multă atenție. Trebuie de asemenea să facem un efort pentru a schimba comportamentul consumatorilor, pentru ca aceștia să recurgă mai frecvent la soluții curate de transport. Nu e necesar, prin urmare, doamna președinte intervine, nu e necesar așadar să schimbăm peste noapte obiective adoptate doar în urmă cu câteva luni. Acesta era mesajul meu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această listă de posibile măsuri, dar asta nu înseamnă că nu pune sub semnul întrebării obiectivele generale ale doamnei von der Leyen. Nu, deci nu le contestați. Nu, nu le contestez. Bine, mulțumesc. Da, succint și repede, domnule Ertug. Ne înțelegem foarte bine, spune doamna Valen. Foarte bine, să mergem mai departe. Doamna Carolin Nactegal, aveți cuvântul pentru un minut. Dank u wel, voorzitter. Um, Mulțumesc, doamna președinte. Sistemul informatic și RTMS pentru sectorul maritim o să fie foarte important pentru Comisia von der Leyen. Sectorul maritim trebuie să fie durabil. Asta se afirmă în sector și pun și în practică ce afirmă. Cred că e important să avem o abordare globală aici. Sectorul maritim funcționează în întreaga lume. E nevoie de reguli europene și reguli la nivel internațional, pentru că altfel propriile noastre companii ar fi dezavantajate. Întrebarea mea către dumneavoastră este, nu credeți că ar fi mai rezonabil să se abordeze durabilitatea în sectorul maritim prin organizația OIM, Organizația Internațională Maritimă, pentru ca propriul nostru sector maritim să nu rămână în urmă față de restul lumii. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Este de importanță absolută ca sectorul maritim să contribuie la efortul general de a reduce emisiile pentru a ne putea atinge obiectivele față de care ne-am angajat pentru a ne menține poziția de lider asemenea atenuarea efectelor schimbărilor climatice pe lume și a ne menține credibilitatea. Desigur, domeniul maritim e un domeniu mondial, suntem lideri în acest domeniu. Știu că s-au făcut eforturi pentru a promova această viziune pe care avem la nivelul OIM și mă bucur că pentru că prima dată s-a vehiculat o cifră la nivelul OIM și anume o reducere cu 50% a emisiilor din domeniul maritim până în 2050 în comparație cu 2008, cu o revizuire în 2023. Acestea fiind spuse, cred că ar trebui să ne continuăm activitatea la OIM pentru a obține de la această organizație adoptarea unor măsuri limpezi și cred că, pe baza ideilor noastre, a tipului de acte normative, a viziunii și angajamentului nostru, putem lucra mai bine și în Organizația Internațională Maritimă. Această organizație se mișcă, dar nu suficient de mult și depinde de noi să-i convingem să se miște mai bine. Desigur că pe plan unilateral se pot adopta unele măsuri, vom fi mai ambițioși la nivel european, ceea ce va arăta, desigur, că suntem lideri. Acestea fiind spuse, cred că sistemul EU ETS și în domeniul maritim este ceva necesar pentru că toate sectoarele trebuie să-și asume o povară a reducerii emisiilor, iar domeniul maritim a avut până acum, să zicem, un cec în alb din cauza caracterului global până în prezent. Vă mulțumesc. O scurtă Întrebare suplimentară cu caracter personal. Puteți să ne promiteți că sistemul ETS nu va periclita terenul echitabil de joc pentru sectorul maritim, că nu vom avea o delocalizare a carbonului uh, în afara Uniunii Europene, cum putem împiedica acest fenomen? Prima etapă este să recunoaștem faptul că trebuie să fim uh, precauți când redesfășurăm domeniul ITS și pentru domeniul maritim. Desigur că avem deja multă experiență din celelalte sectoare cu care am lucrat, iar delocalizarea carbonului e o amenințare reală de care trebuie să ținem cont, dar când dezvoltăm arhitectura cu noi astfel de propuneri legislative se ține cont cu atenție și vom încerca să menținem competitivitatea sectorului, pentru că e extrem de important pentru noi. Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Domnul Hansen, care este membrul în Comisia Envi. Mulțumesc, doamnă președinte. Emisiile din sectorul aviației au crescut cu 26% în ultimii ani. Comisia nu va mai avea de ales. Va trebui să promoveze inovarea și noile tehnologii și să dezvolte noi inițiative pentru a face aviația mai curată. În ce măsură Comisia și dumneavoastră puteți să vă asigurați că producția sintetică de combustibil va putea să fie folosită pe piață și să ajungă la prețuri accesibile în general în Europa? Mulțumesc! Când vorbim despre un sector uh, curat și sustenabil, trebuie mereu să ne gândim la tot coșul de măsuri, fie că e vorba de măsuri care se bazează pe piață sau nu. Pentru ca aviația să devină un sector mai curat, trebuie să înțelegem echilibrul fragil și corect între nevoia noastră de a avea un mix uh, la nivelul energetic, dar și la nivelul uh, amprentei ecologice, să încercăm să ne gândim la creșterea națională, dar și la competitivitatea europeană, la toate aceste elemente. Din coșul de măsuri pe care îl avem la dispoziție, eu ce văd este că avem sistemul ETS, avem, iar la ETS-ul pentru aviație trebuie să um, reducem emisiile, apoi avem alte sisteme pe care putem să le mai folosim în reducerea emisiei, emisiilor, îmi cer scuze, iar apoi Trebuie să continuăm uh, și să lucrăm la inovare, la tehnologie în domeniul aviației, pentru ca să avem maximă eficiență în ceea ce privește producția de combustibil. Apoi trebuie să lucrăm și la uh, gestiunea traficului, tot pentru a putea face economii de combustibil. Și dumneavoastră ați menționat uh, și combustibilii sustenabili în domeniul aviației. Aici există momentan o diferență de preț foarte mare între cherozen pe de o parte și alte alternative la etapa actuală. Ce cred eu că ar trebui făcut și ceea ce este promițător este să încercăm să impunem obligații astfel încât măcar la momentul acesta să fie o obligație de blending, de amestecare a diferitelor tipuri de combustibil. Dar toate alternativele acestea, amestecate sau nu, trebuie să fie sustenabile. Chiar dacă n-am ajuns încă atât de departe, există proiecte și există deja evoluții promițătoare, după cum spuneam. Dacă ne uităm la electrocombustibil, de exemplu, sau dacă ne uităm la power to liquid sau solar la lichid, avem deja mai multe proiecte în acest sens în Europa și cred că trebuie susținute inițiativele acestea pionier pentru ca să vedem unde duc, în primul rând. Un coș de măsuri, deci, contează foarte mult, mai multe măsuri care se poate decarboniza pentru ca să fim mai ecologici, dar fără să pierdem competitivitatea. Acesta este răspunsul meu. Întrebare suplimentară. Dacă vorbeam despre competitivitate și concurența între diferitele surse de combustibil, la directiva cu privire la energie am putea să impunem o taxă pe cherozen, pe combustibilul aerian. De ce nu putem? Pentru că e blocat la Consiliul dosar, pentru că mai multe state membre nu vor și e nevoie de unanimitate. Vedeți vreo marjă de manevră pentru a crea pârghii astfel încât să se poată impune taxe pe combustibili aerieni și vă imaginați dacă această taxă eventual eventual ar putea să fie aplicată uh, să, fie, să intre într-un fond eu propriu de resurse al Uniunii Europene care să poată după aceea să fie folosit pentru ca să combatem schimbările climatice? Răspuns. Problema nu este neapărat unde vor merge banii din aceste taxe. Știți că fiecare taxă care se percepe, fiecare impozit pe care îl, uh, îl introducem, revine asupra consumatorului și deci banii care se colectează intră la bugetul general uh, al statului membru. Nu știu cât de eficient ar fi o astfel de taxă din punct de vedere social și din punct de vedere economic, pentru că trebuie să ținem cont de toate aspectele. Știu că sunt state membre care impun deja o astfel de taxă, știu că se discută și despre verificarea legislației în domeniul TVA pentru a vedea dacă se poate mm, face ceva la domeniul, în domeniul TVA-ului. Trebuie să ne gândim bine când luăm măsuri, dar după cum am spus și înainte, trebuie folosit întregul coș de măsuri pentru ca să putem să atingem un anumit obiectiv. Impozitarea s-ar putea să fie una din căi, dar trebuie să ne uităm bine înainte să luăm măsuri, pentru că există și un impact social pe care nu trebuie să-l neglijăm. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, iar acum îi dau cuvântul doamnei Garcia Munoz. Un minut. Gracias. Como usted bien sabe, el transporte es un Mulțumesc. După cum bine știți, sectorul transporturilor este unul unde predomină bărbații și unde suntem departe de a ajunge la echilibrul de gen. Realizarea agendei 2030 permite de atingerea, depinde de atingerea unui echilibru de gen. În răspunsurile dumneavoastră spuneți că veți promova platforma femei în sectorul transporturilor și că veți contribui în mod activ la viitoarea strategie, la viitoarea strategie europeană pentru promovarea femeilor și a egalității de gen. Puteți să ne spuneți ce măsuri și inițiative concrete veți lua pentru a atinge o participare sporită a femeilor în acele locuri de muncă legate de sectorul transporturilor, pentru a atinge în acest fel egalitatea de șanse și de remunerare. Vorbeați de capacitarea lucrătorilor. Ce măsuri luați în calcul pentru a promova recalificarea forței de muncă feminine, mai ales în ce privește femeile de vârstă mijlocie? Mulțumesc! Cred că deja am comentat în um, ce privește dorința de a lucra la um, atingerea unui echilibru de gen în sectorul transporturilor. Știm că e un sector dominat de bărbați, dar știm de asemenea că nu există suficientă forță de muncă în sector. Trebuie să rezolvăm um, această problemă gândindu-ne la oamenii pe care dorim să-i atragem în sector. Vrem uh, ca sectorul să fie atrăgător pentru tineri, pentru femei, să fie un sector cât mai divers. Ce vreau să spun, de fapt? Cu cât e mai variat sectorul în ceea ce privește forța de muncă, cu atât mai competitiv va fi, cred eu, și vor apărea noi uh, oportunități tocmai grație mentalităților diferite ale celor care lucrează în sector. Trebuie, de asemenea, să discutăm despre îmbătrânirea forței de muncă din sector. Asta înseamnă că avem nevoie de sânge proaspăt și trebuie să îmbunătățim imaginea sectorului. Ori pentru a îmbunătăți imaginea sectorului trebuie să îmbunătățim condițiile de lucru. Iată de ce este necesar să adoptăm inițiative legislative care vizează condițiile de lucru, astfel încât tot mai mulți oameni să fie atrași de acest sector. Știu că doamna comisar Bulci a insistat asupra femeilor în sectorul transporturilor uh, prin această platformă pentru schimbare. Cred că va fi un um, sector tot mai atrăgător, vor participa tot mai mulți actori care ne vor permite în acest fel să promovăm împreună această agendă. De altfel vorbeam cu eh, doamna președinte Deli pentru, și cu reprezentantul pentru egalitate și alții care vor promova um, egalitatea de gen. Eu vă spun că toate inițiativele pe care le voi lua de la comisie voi intenționa prin intermediul lor să promovez o participare egală și la nivel internațional să promovez acest subiect de asemenea. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Dacă tot vorbim de egalitate de șanse și de îmbunătățirea condițiilor de lucru, după cum spuneați, aș dori să scot în evidență că este absolut fundamental să se abordeze într-un cadru european posibilul impact pe care îl pot avea condițiile de lucru și de angajare asupra siguranței aeriene și a pasagerilor. Colegii mei au insistat asupra nevoii de a adopta măsuri um, care să asigure respectarea drepturilor sociale în sectorul aviației. Dumneavoastră însă ți-a scos în evidență uh, nevoia de a asigura um, siguranța transportului aerian. Iată de ce vă întreb ce măsuri va lua Comisia împreună cu Agenția Europeană pentru Spațiul Aerian pentru a se asigura că se ține cont de riscurile socioeconomice din sectorul aviației, pe cum ar fi metodele precare de angajare. Mulțumesc! I'm not sure I... Nu știu dacă am înțeles uh, corect la ce anume vă referiți, însă, pe ansamblu, condițiile de lucru, siguranța o cultură a siguranței face parte de însuși uh, modul în care lucrează angajații în sector și aș spune că există o serie de nevoi specifice în ce privește femeile nevoi cărora trebuie să li se găsească un răspuns pentru ca sectorul să fie în continuare atrăgător pentru femei și pentru a asigura o structură echilibrată a forței de muncă când vine vorba de echilibrul de gen. Nu știu dacă am răspuns exact la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc, de Deperne. Aveți cuvântul pentru un minut. Madame Doamnă președinte, doamnă Valen, de peste 150 de ani, căile ferate sunt uh, modul de transport cel mai durabil, curat și prietenos față de mediul conjurător. Avem nevoie de sectorul feroviar pentru a face față crizei de mediu sau climă. Iată de ce mă întreb de ce în scrisoarea de misiune nu e menționat domeniul feroviar nici în prezentarea de astăzi. Din păcate, o mare parte a politicii de transport nu e echilibrată și e clar în detrimentul căilor ferate. Trebuie, în fine, să ne ocupăm de condițiile inechitabile de concurență în transport. De exemplu, principiul poluatorul plătește nu e suficient implementat în transportul rutiere, principalul emisător de CO2. TVA-ul se aplică la serviciile feroviare transfrontaliere, dar nu și la zboruri transfrontaliere ce veți face pentru a asigura un echilibru concurențial între modurile de transport? Ce vă propuneți să faceți pentru a asigura că statele membre investesc mai mult în infrastructura feroviară din nou? Întrucât ar fi o cerință de bază pentru un schimb modal. Căile ferate sunt prezente în scrisoarea de misiune unde se spune o strategie pentru mobilitate durabilă și inteligentă și dacă adaug faptul că Înțelegerea mea este că trebuie să facem investiții în căile ferate și că trebuie să investim în abordarea multimodală drept soluție pentru a atinge o parte a acestui obiectiv, aș spune că tocmai e foarte prezentă calea ferată. Nu mai știu precis ce m-ați întrebat în plus. Căile ferate trebuie să fie competitive, da, după cum am spus. Avem pachetele feroviare, un bun pilon de piață și un bun pilon tehnic. Trebuie să luptăm împotriva aplicării fragmentate sau regulilor diferite pentru transporturile transfrontaliere pot să vă dau din timpul meu dacă vreți să repetați ultima parte a întrebării, pentru că nu știu precis dacă am reținut-o. Yes, I can do that. Thank you. Um... Da, mulțumesc. Transformările ecologice înseamnă că trebuie să facem niște opțiuni la un moment dat dacă vreți să reduceți emisiile de dioxid de carbon de la camioane, trebuie să ne concentrăm pe transportul de marfă cu calea ferată. Dacă vrem să reducem emisiile de la avioane care donează mediului sau climei, trebuie să reintroducem trenurile de noapte pentru a asigura că există o ofertă alternativă pentru consumator. În acest context, apreciez faptul că ce spuneți că cumpărarea de bilete de tren și călătoria cu mai mulți operatori trebuie să se facă mai ușor iar căile ferate pot să devină adevăratul potențial când există acest efect de rețea și trebuie să facem niște opțiuni în acel moment. Deci, v-aș pune o întrebare mai precisă. Ce planuri aveți, de exemplu, pentru a asigura o mai bună includere și promovare a trenurilor de noapte transfrontaliere în portofoliul serviciilor feroviare europene deja existente? Acum îmi aduc aminte că m-ați întrebat și înainte de externalități și drumuri. Cred că o prioritate ar fi să internalizăm externalitățile, deci din această perspectivă sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Desigur, cu atenție, pentru că această internalizare nu e singurul instrument de care dispunem, ar putea să creeze și efecte suplimentare pentru cei implicați. În legătură cu transportul feroviar de mărfuri, mi se pare că e ceva esențial ca mărfurile să se transporte cu trenurile. E destul de ușor. Trebuie să investim pe de o parte în infrastructură în sine, în multimodalitate, adică să vedem care sunt barierele. Din câte înțeleg, de exemplu, lipsa de performanță a terminalelor de mărfuri e una dintre bariere. Trebuie să construim și uh, îmi propun să investim în terminale la cel mai înalt nivel tehnologic. Digitalizarea, ca mărfurile când se deplasează de la un mod la altul, totul să fie digitalizat, computerizat. În prezent totul se face, sau o parte din lucruri se face pe hârtie în continuare, ceea ce mi se pare inacceptabil. Modernizarea, inovarea în transporturi, modalitate, multimodalitate, noi terminale multimodale ca mărfurile să fie încărcate pe trenul Și un ultim element, sunt în favoarea trenurilor de noapte cât timp au uh, un uh, avantaj uh, concurențial în acest sens. Și ca servicii publice. Mulțumesc foarte mult! Acum domnul Filip Olivier are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamna Vălean. Ați spus și cred că sunteți sinceră că vreți să atingeți un obiectiv uh, ecologic și umanist. N-ați vorbit însă prea mult de lucrători. Cum puteți să apărați planeta când participați la un model care se bazează pe dezvoltarea în continuu, inimitată a transporturilor? Credeți cu adevărat că puteți să continuați cu supertancăre uh, electrice, cu vase mari când în același timp uh, tot ce faceți dumneavoastră în politica dumneavoastră pune de fapt valorile pieții în fața altor valori, valori umane, care de fapt nu ține cont de comunități. Dumneavoastră care sunteți româncă, cum vreți să promovați uh, munca detașată a lucrătorilor detașați când lucrătorii din România sunt un fel de, un fel de uh, sclave ai șoselelor care trăiesc pe șoselele Europei în condiții nedemne? Cum puteți dumneavoastră să vreți să goliți țara dumneavoastră de astfel de lucrători când guvernul dumneavoastră trebuie să importe forță de muncă din Pakistan în sute de mii. Nu credeți că este o incoerență între ambițiile ecologiste și umaniste pe care le afișați dumneavoastră și filozofia excesiv mercantilă pe care o practicați prin politica dumneavoastră? Well, I think I can still be both. Roman. Eu cred că pot să fiu și umanistă și româncă. Nu văd nicio problemă aici și nicio contradicție. După cum am spus și de la început, trebuie să continuăm toate aspectele unei mobilități sustenabile și inteligente. Când vorbim despre condițiile de lucru, în cadrul pachetului de mobilitate, probabil, nu mi-amintesc de un alt dosar legislativ care să fi divizat acest Parlament mai mult decât acest pachet pe mobilitate. Tocmai pentru că se vorbea prea mult despre țări, se vorbea prea mult despre piețele naționale, se vorbea prea mult despre avantaje competitive pentru unii și dezavantaje pentru alții, în timp ce ar fi trebuit, de fapt, să se vorbească despre o bună piață unică, și de condiții bune pentru lucrători. Acesta este credoul meu, asta este ceea ce eu susțin, un bun rezultat din acest pachet al mobilității pentru ca să putem împleti amândouă. Bun observ, uh, ca și alți colegi, că nu prea sunteți concret în ceea ce privește măsurile sociale în domeniul transporturilor. Aceasta se explică prin faptul că nu este neapărat o prioritate pentru dumneavoastră, dar vreau să vă ajut eu să fiți mai concrete și o să vă dau o întrebare. Vă pun o întrebare. Credeți că veți putea să promovați, fără să încurajați abuzurile și fraudele, să promovați lucră, lucrul detașat și lucrătorii detașați? Frauda și abuzul de la ce? Nu v-am uh, prins întrebarea, n-am înțeles ce ați întrebat. Sigur că vreau să prevăd, uh, previn frauda și abuzul. N-am înțeles uh, exact ce m-ați întrebat. Eu o să lucrez împreună cu colegii mei comisari pentru ca să acționăm în diferite domenii, astfel încât atmosfera de lucru în domeniul transportului să nu permită frauda și abuzul, să combatem condițiile de lucru foarte proaste. Cred că e vorba de o, un angajament umanist și pot să vă asigur că nu o să mă dau înlături de la el. Merci beaucoup. Désormais, la parole est à monsieur... Are cuvântul acum domnul Zlotowski, spune doamna președinte. Aveți cuvântul un minut, vă rog. Doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar, stimată doamnă candidat desemnat, mi-a plăcut foarte mult declarația dumneavoastră. Când spuneați că veți încerca să rezolvați uh, toate acele aspecte care nu funcționează bine, vorbeați despre cum ne-a divizat pachetul privind mobilitatea în mandatul anterior. Care considerați dumneavoastră că este elementul cel mai nesigur din acel pachet? Constatăm că aviația este singurul sistem care a fost inclus în sistemul ETS. Există de asemenea și sistemul um, Corsia și există problema um, coexistenței acestor două sisteme și ca sectorul aviației să treacă printr-o dublă taxare, practic, din cauza acestor două sisteme. În același timp vorbim despre multimodalitate și aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, care va fi um, principalul criteriu pentru revizuirea sistemului TENTE. În regulă. Nu vreau să discut acum despre pachetul de mobilitate pentru că, sincer, la ora actuală e în mâna dumneavoastră, pentru că este la ora actuală în curs de a fi negociat de către Parlament și Consiliu. Aștept rezultatul uh, final. Nu vreau deocamdată să mă pronunț referitor la potențiale pericole, pentru că ar fi periculos să fac tocmai asta. Avem sistemul uh, de comercializare al certificatelor de emisii ETS pentru aviație, e adevărat. Va fi nevoie să diminuăm certificatele acordate gratis uh, în cadrul ETS pentru aviația, asta e altceva, și după care, bineînțeles, avem uh, nevoie să plafonăm emisiile, să folosim Corsia, schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională, pentru că trebuie să introducem în legislația europeană sistemul Corsia, acest model de compensare al emisiilor. Nu știu să vă spun deocamdată cum anume. E nevoie clar de o analiză atentă pentru a vedea cum poate fi încadrat în uh, legislație. În ceea ce privește revizuirea sistemului TNT, ce pot să vă spun? Trebuie să aruncăm o privire atentă, să vedem unde trebuie făcute actualizări, pe de o parte vom revizui orientările, dar va trebui de asemenea să luăm sub lupă rețeaua de ansamblu pentru a vedea dacă anumite părți ale acestea pot uh, deveni elemente ale rețelei centrale. E vorba aici de revizuirea TNT, dar bineînțeles există și alte uh, aspecte ce țin de întârzieri, dar cred că întrebarea dumneavoastră nu se referea la acest lucru. Domnule Zlotovski, aveți cuvântul pentru o întrebare suplimentară. Mulțumesc foarte mult! Da, nu vreau să vă oblig, doamnă Vălean, să discutați uh, despre pachetul privind mobilitatea, dar în declarația dumneavoastră spuneați că vom schimba ce nu merge bine și mi închipul că această declarație rămâne în picioare. Acum, în ce privește revizuirea TNT, Aș vrea să știu cum uh, ce părere aveți despre acea inițiativă a statelor membre Via Carpatica? După cum știți, e un mare proiect european care afectează țara dumneavoastră, cât uh, de altfel întregul flanc estic al Uniunii Europene. Mulțumesc! Ca să vă spun sincer, nu știu care sunt la ora actuală amănuntele referitoare la rețeaua TNT, dar uh, mă voi informa și nu am uh, un răspuns referitor la Via Carpatia. E clar, trebuie să analizăm rețeaua nucleu, rețeaua extinsă pentru a vedea ce poate intra la rețeaua centrală. Trebuie să analizăm orientările care să permită punerea în aplicare a TNT. De asemenea, trebuie să luptăm pentru o finanțare adecvată astfel încât toate aceste obiective pe care le discutăm să fie într-adevăr puse în practice. În practică, îmi cer scuze. Vă mulțumesc, domnul Deli, care nu este înrudit cu mine. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, doamna președintă, stimată doamna Volan. E evident că Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a asigura concurență loială, mai puțină birocrație și condiții mai bune pentru companiile europene de transport. În scrisoarea de misiune pe care ați primit-o de la președinta aleasă von der Leyen, vă cere să uh, elaborați politici care să faciliteze viața cetățenilor, dar și a firmelor. Ce măsuri ați dori să propuneți în această fază timpurie a mandatului dumneavoastră care ar ușura povara administrativă pentru companiile europene de transport, pentru că acolo sunt multe povere administrative în prezent despre care se poate vorbi. Aceasta ar fi o primă întrebare. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Cred că răspunsul evident este că trebuie să utilizăm digitalizarea și inovarea pentru modernizarea sistemului, nu neapărat uh, sistemului de flux liber, ci ce înseamnă pentru utilizator. Sau utilizatori, emiterea etichetelor, a biletelor, trebuie să existe emitere de bilete multimodale, e nevoie de digitalizare, de deschiderea datelor din diverse sisteme pentru a vedea fluxul tuturor elementelor. De asemenea, la mărfuri trebuie să putem avea un sistem electronic rezistent la atacuri cibernetice, trebuie să fim atenți la toate evoluțiile în digitalizare, ca datele utilizate pe care le utilizează în modelele business to business să fie sigure să reziste la posibile atacuri uh, cibernetice sau la abuzuri uh, pentru a fi detonată în alte scopuri. Așadar, în legătură cu birocrația în transporturi, sunt diverse moduri, unele în care totul s-a modernizat, s-a digitalizat, deci nu am spune neapărat că e un obstacol sau o barieră, dar sunt altele. Poate că la trenuri Ia exemplul cel mai evident unde barierele administrative continuă să existe. Dar, după cum spuneam, cred că inovarea, digitalizarea, modernizarea întregului sistem o să reducă și barierele administrative. O întrebare suplimentară. Ați putea menționa măcar câteva acte normative sau reguli pe care ați dori să le propuneți, să le modificați sau să le aboliți pentru a încuraja competitivitatea și prin aceasta capacitatea de creare de locuri de muncă în firmele europene de transport? Întrebarea e legată de competitivitate? Intervenție fără microfon din sală. Ce noi reguli încercați să modificați sau veți modifica în mandatul dumneavoastră pentru a ajuta competitivitatea? Pentru noi, ca politicieni europeni, știm foarte bine că reglementările trebuie să fie verificate în ce privește competitivitatea. Când vorbim, de exemplu, despre ceva care să respecte cerințele climatice, trebuie de asemenea să respecte dispozițiile legate de concurență, o evaluare serioasă a impactului actelor normative asupra concurenței. Cred că e un lucru foarte important. E o chestiune de principiu, nu pot să vă spun acum despre un act normativ sau altul. Cred că una dintre priorități ar fi să evaluăm întregul acquis să vedem ce rezistă din perspectiva concurenței sau nu. Pe de altă parte, știu că în ce privește astfel de aspecte trebuie să conlucrăm, să conlucrez cu alți comisari pentru a aplica principiul uh, unul intră, altul iese, pentru care trebuie să înțelegem mai bine sau să avem o imagine de ansamblu cu privire la legislație, legăturile dintre legislația în transporturi și alte domenii sau politici. Mulțumim Domnule Riche, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar desemnat. Este clar că în ritmul actual rețeaua TNT uh, nu va fi finalizată până în 2030 din cauza dificultăților de investiții și de procedură de autorizare. Mecanismul de conectare a Europei este instrumentul privilegiat și revizuirea liniilor directoare din RTNT, care vor fi gata doar în 2021, sunt mecanisme care funcționează. Dar am trei întrebări. 1. Considerați că prioritatea în mandatul dumneavoastră ar trebui să se concentreze pe o rețea centrală, exclusiv, pentru a apoi extinde rețeaua aceasta globală? A doua întrebare. Care este locul mentenanței și modernizării infrastructurilor atât de necesară și care, în mod teoretic, nu se află în câmpul de aplicare al instrumentului financiar? Și trei, o întrebare mai precisă, care este poziția dumneavoastră personală față de transferul fondului de coeziune către mecanismul conectarea Europei de 4 sau 11 miliarde de euro din moment ce comisia, poziția, poziția Comisiei Transport este cea uh, care este incompatibilă cu poziția Comisiei Regii. În primul rând, uh, rețeaua centrală și rețeaua extinsă. Dincolo de investițiile în rețea ca atare, problema a mentenanței, a întreținerii este într-adevăr una reală. Investim foarte mult în infrastructură, dar după aceea când infrastructura este predată statelor membre, nu întotdeauna există suficiente posibilități de a întreține rețeaua, pentru că de multe ori aceasta ar însemna o modernizare. Avem infrastructură învechită, cu investiții foarte puține în, în uh, întreținere și aceasta creează după aceea nevoia de modernizare. Pentru actualizarea rețelelor, modernizarea lor și toate acțiunile necesare pentru mobilitatea inteligentă, smart mobility, multimodalitate în același timp și pentru sistemele eficiente și smart. M-ați întrebat despre rețeaua centrală și despre modernizarea ei. Eu cred că trebuie pentru amândouă să definim mecanismul uh, conectarea Europei, CEF. E un CEF care funcționează bine și eu aș vrea ca el să continue ca până acum. Aș vrea să uh, notăm că totuși fondurile sunt bine administrate și că e nevoie în continuare de o anvelopă financiară pentru el. Vă întrebam dacă 4 sau 11 miliarde pentru fondul de coeziune și că poziția TRAN și poziția Comisiei Regii nu sunt, uh, la, nu sunt similare. Da, mulțumesc. Felul în care a funcționat mecanismul conectarea Europei a fost bun, ceful. Deci eu sunt convinsă că noi, Comisia TRAN, avem dreptate și nu Comisia Regii, deci eu o să susțin felul în care a abordat TRAN această problemă și vreau să continuăm așa cum a fost până acum. Domnule Riche, aveți voie să mai puneți o întrebare. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vedem că probleme majore care țin de performanța de mediu, pentru care dispunem de câteva mijloace și pentru care trebuie să îmbunătățim și sistemul prin investiții în cercetare, prin uh, folosirea unor taxe care să fie disuazive, cum ar fi taxa pe cherozen sau taxa pe uh, transportul uh, terestru. Toate aceste aspecte, ce vreau să spun cu ele este că de multe ori transportul depinde de numărul de persoane transportate și aici contează foarte mult și uh, gradul de uh, democratizare a transporturilor, pentru că, de exemplu, părinții mei nu prea luau avionul, mergeau, nu aveau nici mașină. Depinde, deci, de gradul acesta. Deci, cum putem să facem măsurile de taxare, de impozitare acceptabile pentru cetățeni, mai ales la nivelul Consiliului, mă refer aici. Directiva pe eurovinietă știți că este blocată. Apropo, ce vreți să faceți în legătură cu această măsură? Deci, ce credeți dumneavoastră, dincolo de răspunsul pe care l-ați, înainte, l-ați dat înainte uh, legat de buget și de alocarea resurselor, ce părere aveți despre o acceptabilitate a unei taxe, a unei, impozi- a unei impozitări cât de democratică poate fi această taxă pentru ca să mai țină cont și de performanța de mediu. Mulțumesc pentru răbdare, doamnă președinte, spune vorbitorul. E adevărat că costurile externe sunt foarte importante, iar principiul poluatorul plătește nu este pus în aplicare corect momentan trebuie să internalizăm o parte din aceste um, prestații externe. Dacă noi considerăm că o mie de miliarde cât este suma respectivă, plus ce mai primim din taxe și alte um, venituri, ne arată această sumă finală că trebuie să mai schimbăm lucrurile, atunci trebuie să încercăm să acoperim mai bine costurile prin principiul utilizatorului. Adică, utilizatorul trebuie să contribuie la mai mult la uh, ceea ce se poluează. Taxa de drum, pe de-o parte, care să se bazeze pe distanță, ar fi o soluție de care avem nevoie. Aici e parte din programul Eurovinieta. Trebuie adoptată această măsură, de facto, precum și anumite sancțiuni destul de scăzute. Apoi, ă, știți că fiecare stat membru ar prefera să intre banii la bugetul național, deci va fi destul de greu să creăm o acceptabilitate pentru altceva. Iar ă, la capitolul acceptabilitate, cred că e mai bine să insistăm pe principiul poluatorul plătește. Mulțumesc, spune președinta. Iar acum are cuvântul domnul Mario Furore. minut. Un minut, vă rog. președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru a lega, pentru a conecta mai bine Uniunea Europeană. Comisia s-a concentrat pe așa numitele coridoare europene, mari arterii de linii feroviare de înaltă viteză care fac legătura dintre cele mai importante centre urbane. Acest lucru s-a generat două probleme, după părerea mea. În primul rând, micile realități locale au fost lăsate deoparte. Cetățenii, pentru a ajunge la nodurile importante trebuie să folosească autovehicule, pentru că în Italia, de pildă, mă gândesc că există multe zone care nu, uh, unde nu se poate ajunge cu uh, trenul. Matera, de pildă, capitală, de, capitală culturală pentru 2019, nu are deocamdată o uh, stație de, o, nu are o gară. Ca să nu mai vorbim de foarte mulți uh, europeni care în timpul sărbătorilor uh, doresc să își viziteze familia și sunt nevoiți să recurgă la a călători cu avionul, cheltuind cu 188% mai mult decât uh, cu trenul, de pildă. Ce măsuri veți lua așadar pentru zonele dezavantajate și ce controle veți face pentru a preîntâmpina abuzurile de piață? Cetățenii care călătoresc doresc un răspuns din partea Europei care nu trebuie să se ascundă, după părerea mea. Uh, Mulțumesc. Cred că uh, prețurile sunt uh, menținute la un nivel scăzut. Principalul instrument este concurența. Trebuie așadar să sprijinim concurența pe piață pentru a putea obține în acest fel prețuri bune. Concurența pe piață, așadar, trebuie să punem în aplicare legislația de care dispunem. După cum spuneam mai devreme, cred că există o serie de soluții pe care ni le poate oferi piața, există o serie de obligații care la ora actuală nu sunt puse în aplicare pe piață cum trebuie. Ce voi face eu în calitate de comisar? Voi urmări și voi evalua ce se întâmplă, ce nu se pune în aplicare și voi încerca să pun în aplicare aceste măsuri. Cam atât pe scurt. Vă mulțumesc! Printre prioritățile președintei dumneavoastră Ursula von der Leyen se numără o directivă referitoare la salariul minim european pentru a apăra drepturile lucrătorilor și pentru a lupta împotriva dumpingului salarial, care afectează mai ales țările din Est. Sunteți de acord cu această idee? Ați vedea cu ochii buni introducerea unui salariu minim chiar în sectorul transportatorilor auto, care de multe ori sunt uh, loviți de salarii care pur și simplu îi masacrează. Ca să nu mai vorbim de uh, zonele din sud, care trebuie să fie legate de coridoarele deja prevăzute de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Prin urmare, pachetul de mobilitate propus nu prevede o liberalizare ulterioară a transportului rutier, deci îmbunătățește condițiile de lucru, aș spune eu. Concurența loială este promovată prin măsuri precum uh, combaterea companiilor uh, de căsuță poștală, înregistrarea vehiculelor comerciale ușoare, dotarea Um, cu vehicule adecvate în transportul internațional. Acum, ce privește dumpingul social, a spune, avem nevoie de concurență echitabilă. Am cer scuze, revin. Trebuie să asigurăm o concurență echitabilă pentru a preveni dumpingul, dumpingul social. Vorbeați de asemenea Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Trecem acum la domnul Peter Vitanov. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Вален. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Valen. Siguranța rutieră se numără printre domeniile cele mai importante în transporturile rutiere din UE. Sunt multe țări, printre care și în Bulgaria, unde decesele în accidente rutiere sunt foarte numeroase și nu se reduc. În uh, discuții introductive a spus că un scop principal este să aveți numărul acesta de decese să scadă. Ce măsuri veți propune în acest sens? În al doilea rând, multe orașe europene au introdus diverse restricții, taxe și impozite, inclusiv restricții în ce privește automobilele pe motorină, ceea ce afectează atât transportatorii, cât și proprietarii de autovehicule de acest gen. Cum intenționați să tratați situația actuală, având în vedere lipsa de cadru armonizat pentru acces în mediul urban pentru autovehicule din Uniunea Europeană? Mulțumesc! Uh, my own country. Și <laughs> Țara mea o duce foarte bine, adică foarte prost cu siguranța rutieră. După cum am spus la început, cred că e inacceptabil să avem atâtea decese și bătămări corporale grave în Europa, în accidente rutiere în fiecare an, deși rămânem zona cea mai sigură din lume. Pentru siguranța rutieră suntem angajați prin viziunea zero, adică zero decese în 2050, Există o strategie pe care o punem în aplicare și ne propunem să o promovăm ferm, să înjumătățim cazurile de vătămare gravă până în 2030. Această strategie se va transpune prin acțiuni concrete. Dacă vorbim de siguranța rutieră, știm că există mai multe domenii în care trebuie să intervenim pentru a trata problema. E vorba de infrastructură, de comportamentul oamenilor în trafic și de situația parcului auto, de autovehicule. Trebuie să îmbunătățim în toate domeniile pentru a, a îmbunătăți siguranța rutieră. Plus, prin modernizare, sistemele inteligente de transmisie bine aplicate ar contribui și ar ajuta mult să se îmbunătățească siguranța rutieră. Ah, uh, Iar în legătură cu diversele restricții, cred că situația legată de calitatea aerului în orașe, de congestie, de emisii, toate acestea sunt extrem de importante și trebuie avute în vedere într-o manieră integrată. Deci să avem uh, strategii de planificare mobilă urbană durabilă, să stimulăm, să facilităm noi soluții pentru mobilitate, automobile utilizate în comun, soluții inteligente, așa numită e-mobilitate și ce am vorbit la prima întrebare, mobilitatea privită ca serviciu. Întregul pachet de măsuri, cred, va contribui la îmbunătățirea amprente de transporturi în zonele urbane. Există nevoi speciale, desigur, există și subsidiaritatea. Orașele pot să își aplice propriile măsuri în ce privește diverse restricții. Благодаря ви за изчерпателния отговор. Vă mulțumesc pentru răspunsul detaliat. Ca întrebare suplimentară, în legătură cu a doua întrebare pe care am pus-o, ce vedem în Europa răsăritană e o piață inundată de mașini la mâna a doua pe motorină care vin din vest și în același timp se impun numeroase restricții de a intra în zonele urbane. Cred că aici e nevoie de un cadru general în Uniunea Europeană pentru accesul autovehiculelor în mediul urban. Nu mai pot fi privite ca probleme locale. Credeți că armonizarea e necesară și că e nevoie de un cadru armonizat în această privință? Cred că în această etapă am avut o abordare mai degrabă soft în acest domeniu, prin uh, ghiduri, orientări, bune practici. Cred că trebuie să vedem ce se întâmplă de fapt cu zonele de acces restricționat în spațiul urban, dar e nevoie pentru a rezolva problemele de congestie și de calitatea aerului. Aș prefera să am o abordare europeană, să nu avem atât de multă fragmentare care nu e bună nici pentru cei care călătoresc transfrontalier dintr-un loc în altul care nu cunosc sistemul existent într-un anumit loc e o barieră pentru mobilitatea lor. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să avem și mai multe informații și o mai mare transparență. Deci există argumente la nivel european să sprijinim elaborarea unor astfel de instrumente pentru cu oamenii să fie activi, să știe ce se întâmplă într-un loc sau altul și vom vedea dacă e nevoie de acțiuni suplimentare la nivel european. Președinta, mulțumim foarte mult. Doamna Montero, aveți cuvântul un minut. președinte, Doamnă președinte, aș vrea să o felicit pe doamna Vălean, în primul rând, și aș vrea să-i spun că mă bucur foarte mult că ne-a spus tot ce ne-a spus până acum. Întrebarea mea are legătură cu sectorul maritim la care v-ați referit deja. Dar dacă vorbim de sectorul maritim, trebuie să vorbim și despre economia albastră. Economia albastră este legată strâns de transporturi și de sectorul turismului. Vorbim despre transportul maritim de marfă și de pasageri, dar și de instalațiile portoare, logistice, de infrastructură și de uh, lucrări în domeniul maritim, dar și de turismul costier, de nave de croazieră, de exemplu, cu obiectivul de a promova economia albastră, pentru că vrem o comisară atentă la acest uh, tip de materie. Ce inițiative legislative vreți să promovați pentru ca să contribuiți la o creștere inteligentă și inovatoare în sectorul transporturilor maritime și în ce formă sau care sunt măsurile pe care vreți să le coordonați, doriți să faceți, deci cum vreți să faceți acest lucru în colaborare cu Comisarul pentru Mediu, uh, pentru Pescuit. Mulțumesc! Uh, first of all, I would... În primul rând, vreau să vă spun că turismul e foarte important pentru economia Uniunii Europene. În ceea ce privește transportul maritim și turismul, ele sunt parte dintr-o poveste de succes, dar impactul lor pe mediu, pe apele noastre, e foarte mare și negativ. Aceasta s-a văzut și prin regulamentul pe care l-am promovat pe sustenabilitatea uh, impactului activităților economice care au legătură cu apele. Dacă vă amintiți, dacă ne gândim la deșeurile maritime și la toate problemele pe care le-am avut cu plasticul în mare, de exemplu la deșeurile marine, cred că ar fi cazul să cerem porturilor să accepte deșeuri, de exemplu. Aceasta face parte din directiva pentru facilitățile portoare. Pentru ca să poată și porturile și navele să contribuie împreună la un impact pozitiv asupra amprentei de mediu din partea apelor. Dacă porturile acceptă deșeuri, atunci uh, aceasta contribuie, desigur, la uh, o ameliorare. Există o cerință în documentul de care vă spuneam uh, în care se cere porturilor să accepte deșeuri de la poluatori. Trebuie să ne uităm însă la nivel uh, global, la comportamentul navelor când sunt în larg. Va trebui să găsim o abordare globală pentru ca să vedem cum să punem mai bine în aplicare politicile, astfel încât navele să nu mai arunce uh, deșeuri sau plase de pescuit sau altele care au un impact uh, foarte negativ asupra biodiversității oceanelor și asupra ecosistemului marin. Turismul este interconectat cu transportul, este strâns legat. Turismul fără transport nu merge. Și transportul contribuie foarte mult la dezvoltarea turismului. Deci eu văd uh, cele două domenii interconectate și din această perspectivă îmi cer scuze, doamnă președinte, că nu ați dat un răspuns, uh, n-ați primit un răspuns uh, pozitiv la scrisoarea pe care ați uh, transmis-o doamnei von der Leyen, dar eu mă angajez să vă ajut în această încercare și sper să obținem un rezultat pozitiv în acest sens. Întrebare suplimentară. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns, doamnă Vălean. Permiteți-mi, vă rog, să mai pun o întrebare suplimentare, și anume, ce măsuri vreți să luați prioritar în ceea ce privește stimulentele pentru statele membre, membre pentru a îmbunătăți absorpția sau punerea în aplicare a mecanismului conectarea Europei, CEF. Ținând cont că există deja întârzieri, există lacune și noi am vrea totuși să mai atenuăm uh, lacunele existente mai ales în regiunile îndepărtate, în regiunile ultraperiferice. Cred că sunt lucruri de făcut. Eu vin din Madeira. Regiunile ultraperiferice contează foarte mult, pentru că distanța este un element uh, care aduce costuri cu sine. Geografia contează aici mecanismul Conectarea Europei ar putea să dea un răspuns la toate aceste obstacole. Și vreau să vă întreb cum credeți împreună cu statele membre că ați putea să implementați mai bine toate prevederile din el pentru ca să aveți o gestiune mai eficientă a mecanismului. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că E vorba aici de una din cele mai mari amenințări la adresa investițiilor în rețele. Faptul că avem atât de multe întârzieri, cum ați spus dumneavoastră, acestea întârzie și investițiile private. E problematic dacă vrem un flux bun financiar uh, care să intre la aceste rețele. Există cauze foarte clare pe care le regăsim în toate proiectele, dacă vorbim despre oferirea de permise, despre studiile de impact, despre achizițiile publice, toate aceste probleme trebuie să fie abordate. Noi am făcut deja o propunere, un regulament sau o directivă pentru stimularea accelerării procedurilor. Eu zic că acesta este punctul esențial acum. Sigur că trebuie să vedem cum se poate realiza, să vorbim cu statele membre. Propunerea de a introduce o autoritate unică care să se ocupe de toate procedurile a fost uh, o variantă, dar unele state membre ar putea răspunde că felul în care și-au organizat ele lucrurile, aceasta ar introduce un nivel suplimentar de birocrație și eu nu cred că dorim așa ceva pentru statele membre. s-ar putea introduce și perioade mai scurte de 2 ani și, din nou, aceasta este o chestiune problematică. Doamna Deli are cuvântul acum, timp de un minut. Vă mulțumesc. În răspunsurile dumneavoastră în scris vorbeați mult de mobilitate sustenabilă și neutralitate climatică, dar vreau să vă spun că răspunsurile dumneavoastră în ce privește sectorul aviației ne lasă să credem altceva. Se pare că vă ascundeți cumva în spatele unei uh, baghete magice, ca și cum uh, cerul unic european ar fi o soluție universală, spunând de-a dreptul că avem nevoie de mai multă capacitate. Spuneți că acceptați obiectivul pentru emisii, însă ați uh, eliminați posibilitatea de a folosi impozitarea pentru a atinge acest obiectiv. Spuneați că trebuie să analizăm, ori Comisia a analizat într-un raport de anul trecut care spunea că o taxă în sectorul aviației ar uh, reduce emisiile fără a afecta locurile de muncă și PIB-ul. De ce, nu am, de ce am sprijinit noi așadar un uh, comisar uh, care nu este la curent cu mentalitatea momentului? Vorbeați de sectorul feroviar. De ce acesta nu poate să țină pasul cu sectorul aviației. De ce, de pildă, noi încurajăm sectorul aviației între, pentru a călători cu avionul de la Bruxelles la Amsterdam? De ce nu încurajăm sectorul feroviar? În ce privește drepturile lucrătorilor, e o cursă descendentă. Spuneți că totul e vorba despre inovare și schimbare, însă nu știți că multe întreprinderi recurg la contracte false pentru a evita asumarea acestor obligații sociale. Nu mă ascund în spate a nimic, practic. Nu am intrat în detalii pentru că știu că știți că sunteți mai informată, mai bine decât mine, referitor la toate aceste practici care nu sunt uh, oportune și nu sunt optime și știți că trebuie abordate și eu îmi iau angajamentul de plin în acest sens pentru că avem nevoie de un uh, mediu echitabil pentru ca sectorul aviației să fie profitabil și să înregistreze succes. Acum, în ce privește emisiile, am să repet. Din principiu, cred că taxarea e doar o parte a soluției. Nu spun că exclud impozitarea. Dacă vreți, pot să-mi iau angajamentul și să spun că nu voi exclude impozitarea. Este cât se poate declara am spus deja că există state membre care deja au o, un impozit pe kerosen și se pare că merge bine deocamdată. Rămâne de văzut cum uh, va evolua pe viitor și vom discuta cu comisarii la colegiu pentru că este un pas important. Trebuie să ținem cont uh, și de competitivitatea sectorului aviației la nivel global. Știu că există persoane care ar uh, considera sau și-ar dori ca sectorul aviației să nu beneficieze de avantaje, să nu-i se dea un caracter prioritar și sunt de acord. Eu îmi iau angajamentul că mă voi concentra asupra felul în care putem face ca traficul feroviar să fie mai accesibil, cu prețuri mai reduse. Pentru că nu e necesar să zburăm cu avionul de la Bruxelles la Amsterdam, dar dacă privim care e prețul biletului, vă veți da seama că biletul de tren nu e chiar atât de ieftin. Trebuie să recurgem, prin urmare, la o combinare de, la o binare de măsuri pentru a atinge reducerea emisiilor. Spuneam deja eficiența combustibililor, economisirea de combustibil și la asta mă refer vorbind de, cen, de cerul unic european, pentru că trebuie să facem economii de combustibil. Haideți să vedem care sunt, de asemenea, progresele tehnologice de care ne putem folosi pentru a ne atinge obiectivele. Totul e cât se poate de la vedere. Mi-am luat aceste angajamente de a reduce emisiile în sectorul aviației și ca sectorul feroviar să fie un mod de transport mult mai interesant atât pentru oameni cât și pentru mărfuri. Am cer scuze, dar nu prea răspunde la întrebare. Spune că, spuneți că nu veți exclude impozitarea, dar uh, Asta nu înseamnă că veți folosi de avantajul pe care îl poate reprezenta impozitarea pentru a schimba politicile din sector și există dovezi clare la nivel științific în acest sens. Vorbeați de sprijinirea unei revizuiri a directivei privind taxa pe energie, dar e nevoie de cel puțin 5-10 ani pentru că e nevoie de unanimitate, dar există deja cel puțin 10 state membre dispusă să introducă această taxă sunteți dumneavoastră gata să fiți în frunte, în avangarda unei asemenea inițiative, pentru că despre asta avem nevoie pentru ca Uniunea Europeană să progreseze. Și același lucru se aplică și drepturilor lucrătorilor. Nu e vorba doar de drepturile lor, ci e vorba de siguranța în aviață. pentru că dacă avem un personal obosit, epuizat, cu contracte false, care zboară când uh, sunt bolnavi și nu ar trebui zbura, atunci siguranța pasagerilor este în pericol și e o filieră exploatată de liniile aeriene veți spune lucrurilor pe nume și nu uh, veți desemna situația ca fiind un produs, un produs derivat uh, al concurenței? Doamnă Vălean, aveți cuvântul. Mulțumesc. Repet ce l-a spus mai devreme. Când se introduce un impozit, există riscul de a vedea costurile majorate care după aceea va avea un impact asupra cetățenilor oamenii au dreptul să poată călători la costuri uh, acceptabile. Când se introduce așadar un impozit, trebuie să se țină cont și de costurile pentru consumatori, după care banii vor merge la bugetele naționale, pentru că nu există nicio garanție că acele fonduri vor fi folosite în sector pentru a îmbunătăți, după cum spuneați, condițiile de lucru ale angajaților, um, reducerea emisiilor, reducerea amprentei ecologice a sectorului. Iată cum văd eu lucrurile. Bineînțeles, mai trebuie să analizez situația. Vorbeați de angajamentele mele și de condițiile de muncă în aviație. Ca și cum uh, nu sunt la curent cu ele sau sunt indiferentă. Nu e adevărat. Eu uh, abia mă familiarizez cu toate aceste subiecte pe care dumneavoastră le cunoașteți de multă vreme, de care v-ați ocupat mult timp ori eu am avut doar ultimele două zile la dispoziție pentru a mă pune la curent. Nu mă ascund așadar și îmi iau angajamentul de a veni cu soluții, de a colabora cu toți actorii implicați, de a colabora cu Parlamentul pentru a rezolva probleme și pentru a găsi calea potrivită pentru ca oamenii să poată circula la prețuri echitabile, de a avea un transport echitabil, inclusiv, inclusiv sectorul aviației. Cred că va fi de ajuns. Acesta e angajamentul meu. Mulțumesc foarte mult, domnul Ferandino. Aveți cuvântul, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am ascultat cu mare atenție prezentarea dumneavoastră, dar și răspunsurile dumneavoastră pe diferite teme. E greu să intervii la sfârșit după ce s-au pus atât de multe întrebări din partea colegilor, dar cred că acest subiect foarte important merită să fie aprofundat și cred că merită să și repetăm anumite puncte. În ceea ce privește obstacolele din domeniul transporturilor, există în continuare pentru pasageri și sunt multe de făcut. Iar uh, pentru sistemele pentru achiziționarea biletelor care sunt incompatibile și duc la o nerespectare a drepturilor pasagerilor în toate mod, mijloacele de transport, aceste bariere trebuie eliminate pentru ca să avem un sistem omogen care să simplifice viața călătorilor. Dar trebuie să fim concreți cu propuneri foarte detaliate și foarte concrete. Lipsa de legături directe în foarte multe regiuni periferice, mai ales în sudul Europei, împiedică alegeri mai ecologice din partea cetățenilor. Și din cauza carențelor structurale, cetățenii sunt obligați să opteze pentru mijloace de transport care sunt mai puțin sigure și mai puțin ecologice. Ce veți face dumneavoastră pentru ca să avem legături mai bune transporturi publice mai bune și ce inițiative veți putea continua, spune vorbitorul întrerup de mai multe ori de doamna președintă. Răspuns. Trebuie să încurajăm călătoriile multimodale pentru pasageri. Emiterea de bilete e legată de digitalizare în uh, multe sectoare și de multe ori avem bariere în uh, calea călătoriilor uh, mai rapide din cauza acestor uh, probleme. Trebuie să folosim toate instrumentele inovatoare, toate posibilitățile pe care le avem acum pentru a avea noi soluții digitale. Trebuie să lucrăm împreună cu actorii din domeniu pentru ca să vedem cum putem să punem la oaltă date care să folosească pentru o informare mai deschisă Mă refer aici la informații despre timpul rea, despre inform, informații despre ajungerea trenurilor, de exemplu, sosirea trenurilor în timp real sau alte informații în timp real. Apoi, călătorii trebuie să poată cumpăra un bilet multimodal și se poate baza pe acesta. Avem un cadru foarte amplu pentru drepturile pasagerilor, cei drept, dar el este sectorial pe fiecare mod de transport, în timp ce călătoriile multimodale, dacă biletele se pot dobândi separat, dacă se dobândesc separat, atunci drepturile călătorului sunt secționate, fragmentate și nu e foarte clar întotdeauna cum e acoperit călătorul. Deci e mult de făcut aici. Pentru ca o călătorie multimodală să țină cont și de acoperirea perfectă a drepturilor pasagerilor, chiar dacă schimbă de la un mijloc de transport la altul. În continuare există și diferențe de la un mod de transport la altul și trebuie să ținem cont de aceste diferențe. De exemplu, dacă folosiți uh, autobuzul, nu aveți același drepturi ca atunci când mergeți cu avionul. Aveți uh, dreptul la o întrebare suplimentară, domnule Ferandino. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, doamnă Volean. Aș vrea însă să vă amintesc că facilitarea vieții pasagerilor și transformarea călătoriilor în experiențe mai pozitive trebuie să țină cont și de aspectul turistic, care este esențial pentru creșterea economică a Uniunii Europene, mai ales din nou în sudul Europei. Vă cer de aceea să ne spuneți ce puteți face pentru a integra și completa harta rețelelor TNT. Știți că rețelele TNT, ca și la transportul maritim, sunt un instrument fundamental pentru a stimula turismul. A spus-o deja și uh, doamna președinte. Nu cred că comisia trebuie să lege, nu credeți că ar trebui să se lege în aceeași uh, portofoliu al comisarului transportul și turismul, n-ar fi mai bine? Răspuns. Este evident că în Parlamentul European Fiind dat că avem o comisie pentru transport și turism, ne aflăm într-o poziție mai avantajoasă pentru a aborda integrat turismul și transportul. După cum am zis înainte, nu cred ca și dumneavoastră că se poate turism fără transport și transport fără turism. Eu cred că ar fi o oportunitate mare de creștere pentru turism să fie legat mai strâns de transport. În activitatea viitoare a Comisiei, și a colegiului de comisar. Cred că s-ar putea face multe, atât pentru transport cât și pentru turism și cred că și comisarul pentru transporturi ar trebui să se angajeze în acest sens în fața Parlamentului European. Trebuie să facem tot ce se poate pentru ca să se discute în Colegiul de Comisar despre această legătură și cred că portofoliul ar putea să aibă de câștigat dacă ar fi comun între transport și turism. Mulțumesc! Merci! Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Iuta Volus, aveți cuvântul un minut. E membră în Comisia Envi și bun venit la Comisia noastră. Um, good evening. Bună seara, o să vorbesc în germană. Sehr gut, dass Sie sich sehr klar... Mi se pare foarte bine că v-ați pronunțat cât se poate de clar pentru faptul că emisiile din sectorul maritim trebuie să fie preluate în uh, sistemul ETS. Știți de asemenea cu siguranță faptul că aici am putea avansa foarte repede pentru că există deja un studiu de impact uh, realizat de comisie, iar în acest studiu de impact s-a lucrat cu un preț ETS care care reflectă prețurile actuale, deci nu ar trebui să facem nimic. Există, problem, există propuneri care nu sunt discriminatoare, uh, pentru că nu se dorea dezavantajarea producătorilor uh, și um, navigatorilor local, faptul că este economic, așadar știm că transportul maritim este economic, iar uh, costurile ETS sunt ușor de calculat, mai ales când vine vorba de transmiterea lor ulterioară către clienți. Iată de ce uh, ar fi uh, practic destul de simplu pentru sectorul maritim să se integreze în sistemul ETS față de, alți, de alte sectoare. Nu s-ar ajunge neapărat la o reducere a emisiilor, dar după părerea dumneavoastră, în părerile dumneavoastră, pentru că veți fi întrebat în calitate de comisar al uh, transporturilor când uh, domnul Timmermans, de pildă, va face o nouă propunere pentru ETS, îl veți sprijini? ce știm în prezent că trebuie să facem și ce ni se cere să facem este să includem domeniul maritim într-un sistem de tranzacționare a emisiilor european, EU, ETS. E un lucru bun, e posibil, avem o experiență foarte bună cu introducerea sistemului ETS pentru celelalte sectoare și știm că trebuie să fie ceva care să funcționeze foarte bine pentru a avea un preț mare pentru carbon, pentru că altfel nu va da rezultate. E sarcina principală a domnului Timmermans în continuare să propună acest lucru ca parte a acțiunilor climatice. Modul în care va funcționa precis, dar desigur e ceva care depinde de noi, Comisie și Parlamentul European, să încercăm să definim lucrurile astfel încât să funcționeze reamintesc că pentru ETS la nivel european trebuie să se facă o intervenție pentru a funcționa, pentru că la un moment dat, din cauza prețului, nu își mai atingea obiectivul. Așadar, cred că nu pot în această etapă să mă pronunț exact ce măsuri, cum o să arate. Spun doar că sunt angajată și ar trebui să fim împreună angajați să introducem un astfel de instrument pentru a reduce emisiile din domeniul transporturilor maritime. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. În ultima propoziție, tocmai spuneați că avem nevoie de un instrument care, într-adevăr, să reducă misiile în practică. Ați vorbit însă în același timp de faptul că combustibilii alternativi ar putea fi o soluție posibilă, însă singurul combustibil pe care îl amintiți, gazul natural lichefiant, nu este însă un combustibil care să ne permită să reducem emisiile, pentru că este un combustibil fosil, în primul rând, în al doilea rând, trebuie să ținem cont și de faptul că emisiile de metan, atât în amonte cât și în ceea ce privește nava în sine, vor uh, amplifica emisiile de dioxid de carbon și, în al treilea rând, din punct de vedere al eficienței energetice, nu e lăudabil. De ce, așadar, numiți acest uh, combustibil și nu amintiți alte, uh, alte forme de combustibil decarbonizate, pentru că vrem să promovăm un sector maritim mult mai eficient? So, uh, listen. Ascultați. În uh, transporturile maritime, o provocare să încep să lucrez în domeniul maritim pentru mine. Am avut rezultate bune în alte sectoare, dar aici învăț în ce privește chestiunile maritime o chestiune de principiu. Trebuie să examinăm toate posibilitățile, să încercăm să încurajăm prin stimulente sau alte măsuri de piață desfășurarea de carburanți de combustibil mai durabili. În domeniul maritim înțeleg că nu e atât de ușor să se schimbe cu totul. Nu e o paletă atât de largă de soluții, dar știm că există evoluții. Scopul și angajamentul meu ar fi să-i sprijin sau să sprijin acele forme care sunt mai durabile și viabile în această etapă și să încurajăm noi dezvoltări tehnologice, noi programe de cercetare, astfel încât să progresăm în această privință. Am menționat gazele naturale lichefiate pentru că am înțeles că ar fi foarte ușor de utilizat și există combustibil durabil pe care îi putem utiliza. Important este să ne mișcăm în acea direcție. Și îmi place foarte mult uh, conceptul de embarcațiune verde, ecologică. Putem să-l discutăm într-o abordare integrată, inclusiv din perspectiva combustibililor și altor trăsături, pentru ca nava viitorului să fie în conformitate cu obiectivele climatice. Mulțumesc foarte mult, spunea doamna președinte. Domnule Etienne, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă Valen. Sunt în spatele dumneavoastră. Aș vrea doar în încheiere, în legătură cu întrebările legate de cerul unic european care au fost menționate de Jose Roman Balza și alți colegi, dar aș vrea să intru mai în amănunt. Avem anumite posibilități, după părerea mea, acum ne stau niște elemente la îndemână să le transformăm în propuneri legislative cum ar fi Cezar, sunteți de acord sau preferați să luați propunerile grupului de înțelepți, să o luați de la zero cu un nou dosar? O a doua întrebare în ce privește autovehiculele. Sunteți de acord ca Europa să stabilească standardele pentru a profita de avantaje, ca apoi și SUA să urmeze, sunteți de acord, vă angajați în ce privește calendarul propus, a treia în ce privește registrul numelui pasagerilor. Unii au propus acesta și pentru trenuri și pentru embarcațiune. Aș vrea să aud părerea dumneavoastră personală în legătură cu această chestiune. Ar putea să fie un lucru bun să se extindă registrul numelui pasagerilor și la alte moduri de transport. Mulțumim, domnule Tien, doamna Vălen. Cred că munca făcută e excelentă. Trebuie să încercăm doar să fim convingători să se adopte cât de curând posibil și sunt convinsă că evoluțiile politice ne vor ajuta în acest sens pentru a avea cerul unic european adoptat. Ați mai vorbit despre? Drones. Drones. Drone, da, pentru drone. Salut faptul că avem deja un cadru de siguranță. E foarte important și va fi ceva care stabilește standarde pentru alte regiuni din lume. Sunt în favoarea unei piețe pentru astfel de dispozitive, dar nu în orice condiții. Cred că trebuie să fie cu standarde adecvate de siguranță și să facă parte din noua mobilitate, mai ales în zonele urbane, serviciile care se vor dezvolta. Deci o să examinez cu atenție, cu precauție ce, despre ce produse e vorba care se lansează pe piață și să încerc să sprijin piața pentru că noi idei, noi modele de afaceri și cât timp sunt sigure, e în regulă. Iar cu registrul numelui pasagerilor, acesta ține de securitatea transportului, Desigur că avem registrul numelui pasagerilor pentru aviație cu SUA și Canada. Lucrurile merg bine, dar o să fie evaluat în curând. Nu aș fi în favoarea unui registru al numelui pasagerilor. Sau nu aș spune că aș fi în favoarea acestuia pentru căile ferate, din simplul motiv că eu cred că există specificități și nevoi cu totul diferite în sector, dar trebuie să vedem prin cooperare cu părțile implicate să fim proactivi la alte posibilități de a mări siguranța și securitatea în trenuri, pentru că altfel oamenii nu o să aibă încredere și trebuie tocmai să sprijinim acest lucru pentru a sprijini trenurile. Domnule vin încă un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Valen. În legătură cu cerul unic european, avem o propunere foarte veche din 2014. Putem lua textul vechi? Aș repeta întrebarea. Ați prefera să profităm de ceea ce, ca metaforă, ar fi un fruct la îndemână, cu o procedură scurtă, pentru a se implementa niște aspecte mai tehnice care vin din întreprinderea comună CISAR sau preferați să dați curs propunerii grupului de înțelepți să existe o nouă discuție aprofundată în legătură cu modul în care ar trebui reglementat cerul unic european. Și a doua întrebare suplimentară în legătură cu drone. Vă angajați să respectați calendarul pentru noua legislație privind dronele. Acum am înțeles mai bine întrebarea dumneavoastră legată de cerul unic european. Aș prefera să iau ce se poate lua acum. Pentru că trebuie să existe o implementare cât de curând posibil. Cred că pierdem timp și avem o amprentă de mediu și de emisii inutilă, nu e eficient cum funcționează în prezent, deci trebuie să profităm de ce putem profita acum și apoi să reflectăm cât de mult va fi necesar. Iar în legătură cu dronele, îmi pare rău. Vă angajați să respectați calendarul? Vă dați seama că acestea sunt genul de detalii pe care dumneavoastră le cunoașteți, eu nu le cunosc, dar ca principiu aș vrea să respect un calendar, pentru că eu cred că e un lucru pozitiv de făcut. Mulțumesc foarte mult. Ultima, dar nu cea mai puțin importantă întrebare, domnul Marinescu, un minut beaucoup, madame la présidente. Mrs. Valente. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Vălean, vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați dat până acum. Dumneavoastră ați spus, pe bună dreptate, că aspectele sociale sunt foarte importante în uh, toate mijloacele de transport și modurile de transport uh, și în legătură cu regulamentul de bază. EASA care este organismul pentru siguranța în aviație, a primit responsabilități și în legătură cu aceste puncte legate de aspectele sociale. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră colaborați cu EASA pentru ca să introduceți reguli pentru legislația secundară în domeniul certificării, pentru ca să puteți introduce acolo aspecte de uh, sociale care ar duce și la mai multă siguranță în procedurile de certificare. Mulțumesc! Domnule Marinescu, nu sunt uh, cu siguranță la fel de expertă în aviație cum sunteți dumneavoastră sau alți colegi care mi-au pus întrebări despre acest subiect. E adevărat că EASA se ocupă și de aspectele sociale și răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da, bineînțeles, voi colabora cu EASA pentru ca să încerc prin intermediul lor să introduc certificare și pentru aspectele sociale. Mulțumesc. Întrebarea mea suplimentară se referă la bani. Banii sunt întotdeauna foarte importanți. Putem să ne angajăm că facem multe în domeniul transporturilor, dar nici dumneavoastră, comisar, nici Parlamentul, nici statele membre, nici nimeni nu poate să rezolve nimic fără bani. Bazându-ne pe trista experiență de acum 5 ani, când Consiliul European a fost atât de înțelept încât a tăiat bugetul general, în momentul acela cea mai mare reducere de buget a fost pentru CEF, pentru mecanismul conectarea Europei. Și vreau să vă întreb, dacă vă veți folosi toate pârghile în calitate de membru al co Colegiului Comisarilor pentru a nu permite această tăiere și dacă veți susține poziția Parlamentului care acum dorește 4 miliarde ca buget, care este mai mult decât suma propusă de comisie. Mulțumesc! Răspuns. Orice comisar dorește să-și apere bugetul, dar mai ales pentru mecanismul conectarea Europei. Am fost foarte supărată când atunci Consiliul a redus bugetul în cadrul CFM, în cadrul financiar multianual, pentru mecanismul conectarea Europei. Dar, în același timp, tot ceea ce a realizat acest mecanism, proiectele din cadrul său, au fost acceptate de către statele membre și este o poveste de succes acceptată. Eu cred de aceea că de data aceasta bugetul pentru CEF va fi susținut și de către Consiliu. În ce măsură voi contribui la aceasta, o să cer să se apere poziția Parlamentului. Avem nevoie de mai mulți bani pentru că avem multe proiecte și mai ales cu provocările pe care le avem pentru ca să putem oferi transport sustenabil și inteligent, va fi nevoie de cât mai multe fonduri. Trebuie și să apărăm fondurile din cadrul politicilor de coeziune, și e nevoie să le folosim cât se poate de eficient. Doamna președinte, întrerupe și e nevoie de o mai bună mobilitate. Un secundă, vă rog, spune doamna Vălean, dar nu este suficient, mai avem și fondurile de la Orizontul 2020, mai avem și banii de la Orizontul Europa și eu sunt gata și să apăr acele linii bugetare pentru că e nevoie și de ele pentru ca să modernizăm uh, toată această infrastructură și atunci când vorbim despre uh, investiții, trebuie să vorbim despre investiții în transport și acolo Invest EU este un instrument foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am ajuns acum la finalul rundei de întrebări și aș dori să mulțumesc foarte mult tuturor deputaților care au luat cuvântul și au pus întrebări pertinente. Mai mult de atât, chiar aș spune că dumneavoastră v-ați respectat uh, timpul acordat. Aș putea să spun că sunt foarte mulțumită de acest lucru. Acum, în final, aș dori să o rog, dacă dorește pe doamna Vălean să facă o declarație finală, iar această declarație nu poate să depășească 5 minute. Doamnă Vălean, vreți să faceți această declarație? Vă rog, aveți cuvântul. 5 minute maxim. Thank you very much, Madam President. Thank you very much, colleague. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Dar, dragi colegi, că ați avut răbdare cu mine astăzi. Din toate întrebările, toate subiectele aduse în discuție, Rămân cu un lucru, și anume faptul că sectorul transporturilor este o familie. O familie de oameni cu interese diferite, în subiecte diferite, care colaborează pentru a ajunge la un transport mai echitabil, mai uh, sustenabil pentru a îmbunătăți condițiile de lucru ale acelora care fie folosesc uh, mijloacele de transport sau lucrează în acest sector. Din întrebările adresate astăzi am uh, înțeles care sunt nevoile, nevoi deosebit de complexe. Trebuie um, să colaborăm, uh, să ne punem la oaltă ideile, să găsim fondurile necesare pentru a sprijini proiectele și inițiativele pentru acest sector trebuie să, înțeleg, să încercăm să fim cât se poate de judicioși uh, și să recurgem la o abordare care nu lasă nimic deoparte când vine vorba de nevoile sectorului. Mi-am luat un angajament clar pentru îmbunătățirea sectorului, însă nu va fi deloc ieftin, iată de ce trebuie să facem uh, toate eforturile posibile pentru a promova acest sector, pentru ca el să fie cât mai sustenabil. Vreau să sprijin toate persoanele implicate în sector, nimeni nu trebuie să rămână deoparte, trebuie să-i sprijinim pe lucrători, pe utilizatori, lucruri uh, față de care mi-am luat un angajament clar. Ce încercam de fapt să vă spun în timpul audierii? Faptul că cunoașteți uh, foarte bine subiectul și îmi cer scuze dacă răspunsurile mele nu au fost uh, suficient de complexe, dar uh, dumneavoastră sunteți deja atât de familiarizați cu aceste subiecte, ori uh, eu atât de puțin, uh, nu pot decât să vă promit că în curând voi fi mai bine informată, voi colabora cu dumneavoastră pentru a ajunge la cea mai bună soluție pentru a răspunde la nevoile sistemului. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră și sper că vom colabora pe viitor într-un fel sau altul. Yeah. Merci beaucoup, madame. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Vălean. Am ajuns acum la finalul acestei audieri și aș dori să mulțumesc foarte mult deputaților pentru întrebările pertinente. Mulțumesc, doamnă Vălean, comisar desemnat pentru portofoliul transporturi, pentru răspunsurile pe care le-ați dat și pentru răspunsurile la întrebările scrise și orientările generale ale politicii cu privire la transport. Pentru jurnaliști, să știți că voi ține un punct de presă în câteva minute de fapt, la ora 16 avem timp, la etajul 2 care va fi comun cu președinta Comisiei IMCO. Aș dori de asemenea să amintesc coordonatorilor și vicepreședinților că reuniunea de evaluare a acestei audieri va avea loc chiar astăzi la ora 16.30. Este vorba de o reuniune care se desfășoară cu ușile închise. Astfel se suspendă ședința. Vă mulțumesc!